Good afternoon, everybody. I, I hope that you... Bună ziua! Sper că ați putut să profitați de pauza de prânz. Eu, în tot cazul, am profitat. Este foarte greu pentru unii membri atunci când reuniunile încep la 14.30. Sunt convinsă că mai mulți colegi vor veni mai târziu, dar vreau să mă adresez <clears throat> colegilor și experților și participanților. Mă bucur să vă spun bun venit la această audiere publică despre inițiativa europeană cetățenească organizată de Comisia de Petiții, a cărei președinte sunt, în colaborare cu Comisia AFCO, prezidată de doamna Danuta Hubner, care de altfel va sosi peste câteva momente. Vreau să încep prin a vă da câte informații de ordin practic. Avem interpretarea astăzi în toate limbile oficiale, cu excepția următoarelor limbi, croata, ceha, estona, letona, lituaniana, finlandeza și slovena. De asemenea, vă rog să știți că această întâlnire este divuzată în direct pe internet și puteți să vă adresați și acestor uh, uh, auditori. Astăzi vom discuta despre propunerea recentă a Comisiei pentru un nou regulament uh, privind inițiativa cetățească europeană și o dezbatere ca să vedem dacă actuala propunere răspunde așteptărilor uh, cetățenilor europeni și celorlalți părți interesate. Așa cum mulți dintre dumneavoastră știu deja, revizuirea cadrului legislativ uh, este așteptată de foarte mult timp. Actualul regulament s-a întâlnit cu, a întâmpinat multe dificultăți uh, încă de când a intrat în vigoare, în 2012. Pentru că foarte multe inițiative uh, au eșuat în stadiul înregistrării. În urma unor hotărâri uh, uh, luate de Curtea de la Luxemburg, Comisia și-a dat seama că trebuia să modifice uh, maniera în care regulamentul era interpretat și pus în aplicare și s-a dovedit că acest regulament era mult prea restrictiv. Având în vedere aceste circumstanțe, Comisia de Petiții și Comisia AFCO salută eforturile Comisiei de a revizui Uh, din uh, temelii procedura privind uh, inițiativa cetățenească, astfel încât acum aceasta să fie mai accesibilă și să sperăm mai eficientă și să permită mai multă participare a cetățenilor la procesul decizional european. Acestea sunt observațiile mele. Înainte de a trece concret la discuții, vreau să vă urez tuturor o dezbatere rodnică și interesantă. Mai întâi, vreau să îi prezint pe invitații noștri, domnul Martin de Grute, care este coordonator al campaniei ECI, domnul James Organ, care este uh, lector la Universitatea din Liverpool, la școala de drept și de asemenea domnul Ken Rovers din partea ombudsmanului, dar mai întâi dau cuvântul domnului Martin de Grut și vă rog pe toți să respectați timpul care v-a fost alocat, respectiv 10 minute pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc și vă mulțumesc frumos că ne-ați invitat sunt Martin de Hrot și sunt coordonatorul bazat la Bruxelles pentru inițiativele cetățeneci. Fac parte dintr-o organizație care există de 50 de ani și noi am militat pentru existența acestei inițiative. Este un instrument care facilitează democrația. Am lucrat îndeaproape cu deputații europeni ca să cerem introducerea acestui instrument în tratate și apoi ca să cerem punerea sa în aplicare. Însă nu totul se desfășoară așa cum ne-am dorit cu inițiativa și în acest moment ne uităm din noi spre dumneavoastră, deputații europeni, și vă rugăm să ne ajutați ca să salvăm inițiativa cetățenească de la o moarte lentă, dar sigură. Dumneavoastră ați primit un mandat direct din partea cetățenilor europeni și acest lucru contează foarte mult pentru că această inițiativă permite cetățenilor să se implice și uh, permite o colaborare cu cetățenii între uh, campaniile de alegeri. Și astfel cetățenii simt că pot să fie stăpâni acestui instrument uh, și pot de asemenea să fasoneze viitorul inițiativei cetățenești. Vreau să vă spun ce este pentru noi o provocare în timpul acestei perioade de revizuire și apoi aș vrea să fac o evaluare a propunerii comisiei și, nu în ultimul rând, să spun care sunt uh, principalele puncte din acest proces de revizuire uh, care ar putea să fie îmbunătățite față de ce a propus comisia. Încep cu câteva date statistice care este miza acestei, uh, acestui exercițiu de revizuire din punctul nostru de vedere. 69 <coughs> de inițiative uh, cetățenești au fost supuse atenției comisiei, 48 au fost înregistrate și doar 4, uh, ca să spune așa, au ajuns la pragul de un milion de semnături și au fost acceptate oficial de Comisia Europeană ca fiind, um, ca îndeplinind această condiție de uh, număr suficient de semnături. S-au strâns în jur de 8 până la 9 milioane de semnături, dar două 3 din aceste semnături de fapt au fost strânse în contextul acestor patru inițiative uh, coronate de succes. Și două din cele patru inițiative uh, care au ajuns în ultima fază au strâns semnăturile în primul val. Acestea au fost în 2013 și în ultimii trei ani a existat un singur succes uh, uh, uh de, a unei inițiative cetățenești. Ce s-a întâmplat însă cu aceste patru inițiative care au ajuns în ultima etapă și care, să spun așa, dom- domină peisajul inițiativelor? Două au fost respinse de comisie fără niciun fel de acțiune uh, de follow-up. Uh, uh, unul dintre noi și uh, Stop This Action și o altă inițiativă a avut un răspuns pozitiv din perspectiva Comisiei și acum există o propunere de follow-up apropo de dreptul uh, Top Life Said pentru că va exista o propunere legislativă anul acesta. Dacă aceasta ne spune Comisia, Uh, tot bazându-ne pe date statistice, ce aflăm de la uh, organizațiile care au promovat aceste inițiative cetățenești, din aceste două inițiative unde Comisia a spus că a avut uh, un, un follow-up, dreptul la apă și stop, opriți glifosatul, ei bine, chiar și pentru aceste două inițiative cetățenești, unde Comisia spune că a dat un răspuns pozitiv, lucrurile nu stau chiar așa vedeți că comisia de fapt are niște propuneri care sunt vag transparente, dar uh, eu nu vreau să trag uh, concluzii pripite acum, vreau doar să spun că există o discrepanță între ceea ce comisia pretinde a fi un succes și că ascultă ce au de spus cetățenii și pe de altă parte felul în care sunt percepute <laughs> um, răspunsurile comisiei de către Uh, organizațiile care au inițiat aceste inițiative cetățene și care până la urmă au ajuns la concluzia că nu a meritat o steneala uh, să mm, strângă aceste semnături pentru respectivele inițiative. În acest uh, slide puteți să vedeți cele 12 solicitări pe care le prezentăm noi ca să fie reformată inițiativa cetățenească. Și am folosit diferite culori ca să vă dați seama care dintre aceste solicitări de îmbunătățire uh, între timp au primit un răspuns ori în uh, propunerea comisiei inițiale sau în propunerea revizuită. Așa cum puteți să vedeți, s-au făcut pași importanți pentru ca acest instrument să fie mai ușor de folosit, cel puțin din punctul nostru de vedere. Dacă vă uitați la punctele 2 și 3, uh, chestiunea impactului politic noi considerăm că acesta lipsește din propunerile comisiei. Deci, în prezentarea mea, aș vrea să mă concentrez pe aceste două lipsuri majore din propunerile comisiei. Întâi de toate, sfera de aplicare. Comisia are puterea să propună Consiliului să modifice tratatele și instrumentul inițiativei cetățenești a fost gândit uh, în funcție de competențele comisiei, uh, ilustrând uh, hotărârea curții judecătorești privind oprirea acordului TTIP, s-a trimis o propunere Consiliului ca să se modifice tratatele în sensul um, acțiunilor necesare pentru actele pregătitoare. Și noi credem că doar dacă um, um, inițiativa cetățenească va fi inclusă în tratate, atunci uh, cetățenii cu adevărat vor avea un cuvânt de spus. Un alt lucru la fel de important, având în vedere cele mai sus explicate, tot ceea ce ține de urmări. Principala întrebare la care trebuie să ne opune este cum poate cineva să Uh, răspunde așa cum se cuvine celor care au depus efortul pentru a strânge semnături și a lansa o inițiativă cetățenească și ce șanse are o inițiativă cetățenească de a avea un adevărat impact politic. Ne uităm mai întâi către Parlamentul European. Credem că dumneavoastră aveți un rol cheie de jucat în ce privește uh, urmarea inițiativelor cetățenești uh, care sunt acceptate și ar fi bine să organizați dezbateri uh, și să scrieți rapoarte de, de, despre fiecare inițiativă cetățenească și ca aceste rapoarte să fie votate în plenară și dumneavoastră să vedeți ce a făcut concret Comisia uh, pentru a reacționa la respectivele inițiative cetățenești uh, acceptate. De asemenea, credem că Parlamentele Naționale ar trebui să joace un rol. Așa cum a arătat inițiativa uh, Opriți Glifosatul, acțiunile din statele membre pe parcursul întregului ciclu de viață a inițiativei cetățenești sunt importante pentru că știți că până la urmă un stat membru a blocat uh, cea mai importantă solicitare din această inițiativă cetățenească și anume uh, oprirea totală a folosirii glifosatului. De aceea noi credem că statele membre trebuie să fie mai bine implicate, mai ales implicând parlamentele naționale, și dacă deputații europeni invită membrii Parlamentelor Naționale la audierile în care discută despre urmarea inițiativelor cetățenești și ar fi bine dacă Parlamentele Naționale sunt invitate și ele să scrie avize despre aceste inițiative cetățenești. În al treilea rând, e adevărat că o inițiativă cetățenească care a fost acceptată reprezintă un procent important din populația Europei, dar totuși este o minoritate. Și Comisia și instituțiile europene uh, ar trebui să plece urechea la uh, părerea uh, argumentată a unei porțiuni din populația europeană. Dacă avem un eșantion de 100 de cetățeni europeni din toate statele membre UE, un eșantion cu echilibru democratic, să-i chemăm la Bruxelles și să le cerem să dezbată despre um, limitele și avantajele unei uh, inițiative cetățenești și să scrie recomandări în atenția Comisiei. În sfârșit, considerăm că darea de seamă politică ar trebui să fie consolidată pentru că în uh, faza înregistrării există o revizuire din partea Curții de Justiție. Însă, nu se întâmplă la fel și la sfârșitul ciclului de viață al inițiativei, și anume răspunsul la o inițiativă. Dacă organizatorii nu sunt mulțumiți de răspunsul pe care l-au primit, nu au unde să se plângă. Noi credem că darea de seamă politică ar trebui să existe și de ce să nu se organizeze o altă audiere publică după ce Comisia a luat o hotărâre și în timpul acestei audieri Comisia să-și prezinte hotărârea în întregime și organizatorii respective inițiative și deputații europeni și orice alte părți interesate să poată să aibă posibilitatea de a pune întrebări, de a continua dezbaterea cu Comisia și cu alți actori uh, interesați acestea sunt principalele cinci puncte de reformă, din punctul nostru de vedere și vă mulțumesc pentru atenție. For being so accurate and keeping the time. Vă mulțumesc pentru că ați făcut o prezentare atât de precisă și că ați respectat și timpul. Sper că uh, vom continua așa um, astfel uh, încât colegii să poată să aibă și o discuție cu dumneavoastră ceva mai târziu. Acum dau cuvântul doamnei Elisa Lironi. Mai întâi vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat pentru a vă prezenta punctul de vedere al uh, Serviciului de Acțiune pentru uh, Inițiativa Cetățenilor. Mă numesc Elisa și sunt uh, manager la um, uh, Serviciul de Acțiune pentru Inițiativa Cetățenilor. Uh, Uh, un ONG prezent la Bruxelles care de 20 de ani ajută cetățenii să-și exercite drepturile pe lângă Uniunea Europeană. Unul dintre aceste drepturi este participarea în procesele de luare de decizie din Parlamentul European conform articolului 11. Astăzi voi prezenta punctul nostru de vedere în legătură cu regulamentul ce funcționează, care sunt punctele pe care le considerăm uh, importante de adoptat și uh, câteva lucruri în legătură cu impactul acestor uh, inițiative. Mai întâi, uh, în, încă de la începutul creării acestui instrument transnațional, ECAS a încercat să îmbunătățească acest instrument transnațional unic la nivel european și um, am uh, colaborat uh, prin uh, Centrul de Sprijin pentru Inițiativele Cetățenilor și încă două organizații. Am sprijinit informal I-am sprijinit informal pe cetățenii care doreau să folosească acest uh, instrument. Am uh, sprijinit organizatorii inițiativelor cu uh, consiliere juridică înainte de a registra propunerea pe lângă comisie, uh, consiliere în campanie și comunicare. Uh, și le-am dat posibilitatea de a, uh, de a-și consolida rețeaua și uh, eforturile de comunicare. Noi ne-am uh, ocupat, am oferit gratuit consiliere juridică cetățenilor. Vorbesc la trecut pentru că în momentul de față ECA să uh, cooperească în, în consorțiu cu uh, Comisia Europeană la noua platformă online uh, de activitate colaborativă și la sfârșitul prezentării voi spune de ce considerăm că este de asemenea o infrastructură importantă de sprijin pentru organizatorii inițiativelor cetățenilor. În același timp, aș dori să vă prezint o scurtă, pe scurt diferitele Uh, puncte legate de revizuirea regulamentului uh, care după noi sunt importante. Suntem mulțumiți, suntem destul de mulțumiți de propunerea Comisiei. Uh, doamna director Asia Cavracova în 2016 a trimis un aviz în cadrul platformei Refit în legătură cu îmbunătățirea inițiativei cetățenești europene. Atunci, uh, pe platforma Refit s-a acceptat acest aviz ca fiind un aviz oficial pentru a face parte din programul de lucru pentru 2017. Pentru cei care nu cunosc uh, platforma Refit, creează uh, creată prin comunicarea pentru mai bună reglementare și condusă, este condusă de vicepreședintele Timmermans. Ne-am bucurat pentru că a ținut cont de șase puncte pe care le-am propus pentru îmbunătățirea inițiativei cetățenești. Singurele elemente legătură cu care nu am fost uh, foarte mulțumiți uh, se regăsesc la primul subiect și anume testul admisibilității juridice. Am fost mulțumiți, în schimb, la ultimul punct uh, și anume să se ceară, să se ofere mai multă consiliere juridică organizatorilor inițiativelor în ceea ce privește temeiul juridic. Dar nu suntem foarte siguri și încă nu s-a definit, nu este încă foarte clar ce înseamnă nu este o prerogativă a Comisiei sau actele juridice nu sunt încă mm, clar definite. Deci considerăm că regulamentul poate fi și mai mult îmbunătățit pentru a ajuta pe organizatori să înțeleagă mai bine ce pot propune și ce nu. Apoi, în legătură cu uh, datele cerute, suntem mulțumiți pentru că, bineînțeles, un motiv pentru care organizatorii inițiativelor uh, sunt frustrați de instrument este faptul că um, s-au confruntat cu dificultăți în a folosi instrumentul, dificultăți de acces la instrument și dacă se simplifică și se armonizează uh, datele cerute în diferitele state membre și adoptându-se o abordare unitară pentru colectarea datelor, și pentru formulare lucrurile se vor îmbunătăți. Și Comisia a propus armonizarea, deci, condițiilor uh, pentru colectarea datelor și acum nu vor fi 13 formulare diferite, ci doar două. Și există și posibilitatea de a permite cetățenilor europeni să semneze uh, indiferent unde, uh, pe baza naționalității, indiferent de reședință. Um, mm, la al treilea subiect suntem de asemenea mulțumiți pentru că cetățenii Organizatorii inițiativelor vor avea posibilitatea să creeze comitete de cetățeni ca entități juridice. Aceasta a fost o problemă pentru eh, organizatorii inițiativelor și deci s-a propus și această îmbunătățire. Eh, o, o mare eh, frustrare a fost perioada de colectare a semnăturilor, 12 luni. Un an nu e foarte mult pentru a strânge un milion de semnături în șapte state membre. Deci, am propus sau să se extindă perioada la 18 luni sau să se ofere, să se permită o perioadă tampon. Comisia a propus o perioadă tampon de 3 luni între data înregistrării și data la care începe colectarea semnăturilor și considerăm că aceasta este o propunere bună și Parlamentul trebuie să insiste asupra acesteia. Al cincilea subiect este colectarea electronică a semnăturilor Mm, Comisia pro va propune ca în 2020 să existe un server unic permanent și gratuit la dispoziția organizatorilor uh, inițiativelor și nu va fi nevoie de certificarea sistemului de colectare a semnăturilor online de către uh, autoritățile naționale. Deci, cred că trebuie să cerem și sau să insistăm și asupra acestui aspect. Ultimul uh, sunt campaniile de uh, conștientizare în legătură cu inițiativa cetățenească, adică e vorba de comunicarea comisiei. S-a insistat Um, pentru a se um, uh, comunica cetățenilor nu doar în legătură cu existența instrumentului, ci și uh, să, um, ca organizatorii să fie ajutați mai mult în folosirea acestui instrument. Acestea sunt uh, elementele în legătură cu care considerăm că Parlamentul ar trebui să insiste. Sunt de acord cu colegul meu Martin când spune că acum principala problemă și frustrarea cetățenilor este legată cu acțiunile um, în urma inițiativelor. Um, ECAS consideră că uh, Bineînțeles, știm cu toții că schimbarea, modificarea tratatelor în momentul de față nu este posibilă. Uh, și conform tratatului este clar că cetățenii pot invita comisia. Invita este cuvântul cheie. Nu putem forța comisia să aibă o inițiativă legislativă, dar articolul 11 vorbește despre inițiative juridice. Nu suntem mulțumiți de faptul că comisia nu a definit um, acte conceptul de uh, acte juridice sau acte legislative, dorim să subliniem că există două tipuri de acte legislative. Există măsuri legislative obligatorii din punct de vedere juridic și e greu ca cetățenii să ajungă până acolo, mai ales când ne gândim că nici Parlamentul European nu are drept de inițiativă uh, de propuneri uh, legislative. Deci uh, este foarte greu ca cetățenii cu un milion de semnături să aibă inițiativa unei propuneri dar există posibilitatea celorlalte tipuri de acte legislative care sunt măsurile nelegislative, care nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, dar recomandările și, sunt recomandările și avizele uh, instituțiilor. Poate și Parlamentul ar putea insista uh, asupra unor măsuri nelegislative obligatorii. Astfel, s-ar da un semnal că inițiativele cetățenilor ar putea avea consecințe și, a, trebuie, și vor fi luate în serios de instituții. Sunt de acord și cu Martin și cu faptul că există uh, că Parlamentul European poate să joace un rol uh, uh, mai, mai, mai să fie mai prezent în cazul inițiativei cetăț- inițiativelor cetățenești, ar fi bine ca Parlamentul să organizeze un sistem de vot, de exemplu, de fiecare dată când se strâng un milion de semnături și să hotărească în calitate de reprezentanță ai cetățenilor. Cred că astfel ar spune cetățenilor că țin cont de, uh, de, de inițiativele lor. În încheiere, aș spune că noi considerăm că infrastructura de sprijin pentru organizatorii inițiativelor este de asemenea importantă. Așa cum am spus, am sprijinit, sprijinim Comisia în uh, crearea platformei colaborative online. Cred că Parlamentul și instituțiile europene în general nu ar trebui să uite că organizațiile societății civile uh, au obiectivul de a fi intermediari între cetățeni și instituții. Deci rolul nostru este să sprijinim instituțiile, chiar dacă uneori avem o poziție critică, dar încercăm totuși să fim intermediari, să explicăm cetățenilor că faceți o treabă bună și că noi, noi încercăm să-i ajutăm. Și un ultim slide se referă la platforma colaborativă online. Deci, comis, ca să vedeți cum încearcă comisia să ajute. Platforma va fi una interactivă organizatorii și cetățenii vor afla mai multe de pe această platformă în legătură cu inițiativele. Nu doar în calitate de organizator al unei inițiative eh, să gestioneze o inițiativă a cetățenilor, dar va exista și posibilitatea de a discuta despre propuneri, de a găsi rețele um, pentru, cu care să se, cre- să se colaboreze sau parteneri pentru crearea Comitetului Cetățenilor și va exista și un helpdesk, rolul nostru informal, care va oferi Um, consiliere juridică, de campanie și de finanțare. Astfel, cetățenii vor beneficia de un instrument uh, uh, mai ușor de folosit și, practic, um, mai mulți oameni vor fi ajutați pentru a depune inițiative. Vă mulțumesc, doamnă Lironi. Uh, prezentarea dumneavoastră a fost foarte interesantă. Are cuvântul acum domnul Gilles Organ Uh, lector în drept uh, la uh, Universitatea de Drept și Justiție Socială de la Liverpool. Very much. Um, thanks for the invitation. It's good to, good to be here. Um, I'll try not to overlap. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru invitație. Voi încerca să nu uh, intru peste domeniul pe care tocmai l-a abordat antevorbitoarea mea, deși multe aspecte se suprapun. Uh, Europene, uh, um, inițiativa cetățenească este un instrument foarte bun și uh, Marea Britanie a contribuit la introducerea acestuia. Uh, cadrul legislativ uh, este foarte important și este bun așa cum este, dar trebuie uh, progresat pentru că este foarte important ca acesta să fie eficient. Așadar, trebuie să încercăm să depășim cadrul propunerii care deja a fost făcut. Voi încerca să ofer o perspectivă juridică cu privire la unele dintre observațiile făcute de antevorbitorii mei. Mă voi referi așadar pe scurt la obiective, la câteva aspecte juridice ale reformei uh, inițiativei cetățenești și de asemenea mă voi referi la cazurile de inițiative cetățenești și implicațiile lor uh, pentru reforma inițiativei. Și sper că astfel voi putea sprijini această dezbatere. Inițiativa cetățenească europeană, e bine, un aspect cu privire la aceasta este important uh, în ceea ce privește dezvoltarea dezbaterii publice. Este foarte important pentru implementarea politicilor europene. Uh, articolul tratatului 11.4 este foarte important uh, în acest context. Inițiativa cetățenească este mai mult decât o petiție, are o forță democratică și este ancorat în uh, Tratatul Uniunii Europene. Trebuie însă să ne întrebăm și în ce măsură poate influența în vreun fel uh, deciziile de la uh, nivel politic. Obiectivul acestei reforme este ca cetățenii europeni să folosească acest instrument pentru a spori dezbaterea și pentru a influența agenda politică. Dorim ca cetățenii să folosească inițiativa cetățenească pentru a se implica mai mult în activitatea instituțiilor europene și pentru a-și aduce contribuția la politicile care se decid. Unul dintre obiective este ca această inițiativă să fie mai ușor de folosit. Și acesta a fost abordat în multe puncte ale revizuirii. Trebuie să spun că ați făcut o treabă grozavă în acest sens. Mă voi referi, în primul rând, la câteva aspecte juridice. În primul rând, înregistrarea. Primul uh, punct referitor la uh, acest aspect uh, juridic este că înregistrarea trebuie să fie cât mai amplă posibil pentru că o interpretare restrictivă a inițiativei ar fi contraproductivă și ar contraveni obiectivului primar al participării unui număr cât mai mare de cetățeni la astfel de inițiative. Inițiativele cetățenești uh, pot fi înregistrate și parțial și trebuie să beneficieze de sprijin. Comisia ar putea să aibă rolul de uh, mentor instituțional pentru inițiativele cetățenești Uh, aceasta este în continuare o întrebare deschisă. De asemenea, mai important decât înregistrarea este uh, întrebarea referitoare la un potențial conflict între uh, considerațiile de ordin legal și politic. Se pot găsi motive de refuzare a înregistrării unei astfel de inițiative. Comisia în sine recunoaște că această verificare de admisibilitate ar trebui să vizeze aspecte juridice și că nu ar trebui să se ia în considerare conținutul, respectiv substanța inițiativei respective. O modalitate de a elimina posibilitatea unui conflict de interese este existența unui uh, organism independent care să verifice admisibilitatea. În felul acesta ar, crede și în, ar crește și încrederea în uh, acest instrument. În ceea ce privește uh, etapa de transmitere a acestei uh, inițiative, aceasta este o etapă foarte importantă. Reforma inițiativei cetățenești uh, este importantă și ar fi benefic să existe și mai multe modificări. Este important să se răspundă și să existe un follow-up. Trebuie așadar să existe o relație cu nivelul politic și cu instituțiile. Este de asemenea o ocazie de cooperare interinstituțională în acest proces politic. Instrumentul inițiativei cetățenești are uh, rol respons responsiv, deci trebuie să vină cu un răspuns. Pe de altă parte, este foarte important și rolul comisiei, pentru că are, uh, pentru că există posibilitatea de a uh, chestiona rolul comisiei. De asemenea, uh, articolul 11.4 este cel care arată că nu poate să existe obligația Comisiei de a prezenta un act juridic în acest sens. Este foarte importantă influența uh, democratică pe care o poate exercita o astfel de inițiativă cetățenească. Este de asemenea important să ținem cont de opțiunea angajamentului benevol și de asemenea, uh, trebuie să ne referim la actul legislativ care ar putea să fie un răspuns uh, legislativ la o inițiativă cetățenească de succes. Există, sigur, două tipuri de acte legislative posibile ca răspuns la o inițiativă cetățenească. Acest uh, tip de prezumție pune sub semnul întrebării dreptul uh, respectiv obligația Comisiei uh, la un răspuns. Există într-adevăr această obligație, dar temeiul juridic, respectiv dreptul juridic, nu este pus sub semnul întrebării. Comisia, în continuare, poate să vină cu un refuz justificat ca răspuns la o propunere care se regăsește uh, sub formă de uh, inițiativă cetățenească. <coughs> Însă ce ar obține ce s-ar obține prin această prezumție? Ei bine, cetățenii ar uh, putea să acceseze mai ușor acest instrument. O astfel de prezumție ar transmite un mesaj puternic cetățenilor europeni și ar consolida instrumentul inițiativei cetățenești europene. Există și mijloace de angajament alternative a cetățenilor. Într-adevăr, Parlamentul reprezintă o ocazie în acest sens, pentru că aduce la oaltă legitimitatea și libertatea de a utiliza astfel de instrumente precum uh, inițiativa cetățenească și uh, aici se creează și legătura cu Camera Reprezentativă din Uniunea Europeană, cu această instituție reprezentativă. În al doilea rând, există și alte mijloace de angajare de implicare democratică. Adunările cetățenilor, uh, diferite foruri de discuție, uh, acestea oferă posibilitatea de a verifica admisibilitatea unor propuneri. Inițiatorii de astfel de inițiativă sunt și ei implicați în proces și participă în mod activ la discuții. Există și canale de lobby care sunt activate uh, astfel încât uh, aceste inițiative să fie încunate de succes până la urmă. Sunt posibile uh, propuneri de amendament? Cred că trebuie să ne gândim la un uh, argument juridic, dacă este să răspundem pozitiv. Există un argument care poate fi adus și anume că inițiativele cetățenești ar putea fi folosite pentru a amenda tratatele. Trebuie să ne gândim uh, dacă acest lucru ține de competența Comisiei. Articolul 48.2 oferă puterea Comisiei de a propune amendamente la tratate. Propunerile din partea cetățenilor, uh, din partea Comisiei care invită cetățenii să facă acest lucru, cade așadar în incidența puterilor sale. Propunerea de a amenda tratatele poate fi în scopul de a implementa prevederea tratatelor, așa cum uh, este prevăzut în acestea. Este așadar uh, previzibil că cetățenii s-ar putea gândi că anumite părți din tratate ar putea fi modificate pentru a implementa alte părți mai relevante din tratate, de exemplu uh, valorile exprimate la articolul 3. Așadar, există un argument care ar fi în favoarea amendării uh, tratatelor prin astfel de inițiative. Și iată că se dovedește încă o dată valoarea acestor inițiative. Și, acum în final, foarte pe scurt, Vreau să vă uh, vorbesc despre anumite aspecte care apar în anumite spețe, în instanță și sigur că sunt foarte bucuros să vă răspund la orice întrebare. ați avea. Au fost șase spețe, uh, unul referitor la TTIP, altul la minorități uh, și așa mai departe. A fost nevoie de uh, înregistrare în acest sens al uh, inițiativelor cetățenești. Uh, a fost uh, subliniat uh, rolul politic și uh, juridic al Comisiei uh, la înregistrarea uh, acestor inițiative cetățenești și a fost cât se poate de clar, uh, cel puțin în contextul TTIP, că au existat și alte legi ne, cu caracter neobligatoriu care au fost relevante. Democrația este importantă pentru afacerile interne și externe, de aceea uh, inițiativele cetățenești joacă un rol important. Uh, Curtea a subliniat uh, că uh, scopul democratic al inițiativelor cetățenești uh, impune o obligație importantă Comisiei în termen de uh, obligație a acesteia de a oferi justificări, motive. Însă trebuie întotdeauna să ne gândim că totul se bazează pe principiul uh, Uniunii Europene de a conferi puteri. Aici mă voi opri și uh, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Și chiar dacă cu toții ați fost foarte clar în uh, discursurile și intervențiile dumneavoastră, sunt convinsă că vor fi foarte multe întrebări. Mai întâi îl voi invita pe domnul Valesa să ia cuvântul. Este raportor din partea uh, comisiei noastre pentru uh, acest subiect. I want... Mulțumesc, domnule președinte. Mă întreb dacă această propunere a Comisiei merge suficient de departe, astfel încât cerințele de admisibilitate și condițiile de îndeplinit să fie suficient de flexibile pentru ca un număr mai mare de inițiative să poată să fie registrate și să se ajungă la un follow-up eficient. Mă întreb dacă propunerea Comisiei este suficientă din această perspectivă. Mai am o întrebare. Cum percepe societatea civilă uh, faptul că comisia este și judecător și pentru că hotărăște care dintre inițiative sunt eligibile și joacă și rolul de uh, <laughs> autoritate care poate să răspundă, să facă propuneri de follow-up. Am o întrebare pentru dumneavoastră, dar aș vrea și comisia să răspundă. Mulțumesc. Domnul Șoflin uh, este raportor pentru Comisia AFCO pe același subiect. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc că îmi dați ocazia să stau la prezidiu, un loc atât de înalt. Mulțumesc celor trei uh, invitați pentru prezentările lor foarte clare. Mai multe aspecte ies în evidență din toate prezentările. James, <clears throat> ai vorbit despre scopul unei inițiative și um, impactul asupra uh, uh, punerii în aplicare. Eu cred că există o funcție explicită și o funcție implicită a acestor inițiative cetățenești. E și o chestiune de Uh, cultură politică și n-ar trebui să neglijăm acest aspect. Dacă un cetățean întreabă comisia, păi de ce ați făcut uh, cu tare sau cu tare lucruri și atunci când un milion pune aceeași întrebare, nu este unul și același lucru. Toți trei ați vorbit despre nevoia unui organ independent care să evalueze uh, admisibilitatea um, inițiativelor. Mm, e adevărat că se pune o problemă cu conflictul de interese. Nu poți să fii și avocat și judecător în aceeași curte. Dreptul roman nu permite acest lucru. Dar pe de altă parte, comisia se autolimitează. și există și această problemă monopolului inițiativelor. Și dumneavoastră ați spus foarte clar că există o zonă gri, prea gri pe gustul meu și atunci când se spune că comisia este invitată să uh, Păi da, nu putem să facem nimic mai mult decât să invităm, cel puțin potrivit dispozițiilor actuale. Eu cred că Comisia Politică are datoria de a acționa, acesta este rolul său politic. Eu și în fosta legislatură și în actuala legislatură m-am ocupat de acest subiect și senzația mea este că Comisia nu prea își dorește ca acest instrument să funcționeze. Chiar dacă în același timp ei spun că Uniunea Europeană trebuie să fim aproape de cetățeni, dar eu cred că există o contradicție în termeni. Oricum, am pus și un semnal întrebării la sfârșitul afirmației mele. O întrebare foarte interesantă, spune doamna președinte. Cred că ne oprim aici și vă invit să răspundeți la întrebările raportorilor, după care am să-i rog și pe alți colegi să ia cuvântul dacă doresc. Pot să încep Vă mulțumesc pentru întrebări. Mă voi concentra pe două puncte. Mai întâi admisibilitatea și dacă da sau nu comisia este organul adecvat ca să facă această verificare de admisibilitate, pentru că, așa cum a spus și James, este o verificare juridică și la sfârșitul poveștii tot comisia hotărăște care este uh, urmarea politică cu care putem să fim uh, împăcați sau nu. Dar e adevărat că din punct de vedere politic nu e normal ca aceste două roluri să fie fuzionate. Nu știu dacă putem să vorbim despre un conflict de interese politic, dar cred că merită să dezbatem. În același timp vreau să subliniez aici că există o revizuire uh, juridică în faza înregistrării, pentru că Curtea de Justiție are un cuvânt de spus și am văzut că au apărut îmbunătățiri uh, în această etapă a înregistrării. De fapt, numai oprit Brexitul a fost respins de această comisie. În ce privește însă faza de follow-up, aici nu există niciun fel de mecanism de monitorizare, clar. De aceea eu v-aș invita pe dumneavoastră, în calitate de parlament, să vă gândiți la acest lucru. Ce se întâmplă după după uh, acceptarea inițiativei. Pentru că pentru foarte mulți oameni toată povestea se încheie în acel punct. Al doilea lucru pe care doream să-l menționez este care este ultimul obiectiv al unei inițiative cetățenești. Este uh, pentru a influența agenda politică, este pentru a conștientiza opinia publică sau poate să fie ceva mai mult. Este un instrument Uh, care poate să permită cetățenilor și societății civile să se simtă implicați. Uh, și e un instrument care nu costă foarte mult, pentru că teoretic ți se dă o șansă onestă de a avea o influență politică, de a avea o influență asupra procesului decizional european. Și de aceea dumneavoastră, Parlamentul European, Casa Dezbatelor Transnaționale, ar trebui să ușurați folosirea acestui instrument care permite cetățenilor să se simtă mai recunoscuți, mai luați în seamă. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc pentru întrebări. În ce privește conflictul de interese, haideți să-l numim așa. Sunt de acord cu Martin. În trecut, Curtea de Justiție a jucat un rol pentru că a hotărât să schimbe un rezultat al unei evaluări. De fapt, putem să ne întrebăm comisia este instituția cuvenită pentru a verifica dacă o inițiativă poate să fie registrată sau nu? Eu cred că între timp, în ce privește această registrare parțială, lucrurile s-au îmbunătățit. Pentru că la început inițiativele cetățenești erau disprețuite numai pentru că conțineau un, un, un, sau două puncte care nu comeneau deloc comisiei. Și acum există acest mecanism de registrare parțială și se explică cetățenilor de ce unul sau două puncte nu au putut uh, fi avute în vedere, dar celelalte puncte au șansa de a fi înregistrate. Iar în ce privește această platformă colaborativă online la care lucrăm noi, va avea un uh, serviciu de consiliere juridică. Nu va fi o consiliere oficială din partea comisiei, ci din partea societății civile, din partea ICAS, de exemplu, pentru că noi colaborăm cu juriști. Deci, pe de o parte, lucrăm uh, în colaborare cu Comisia, pentru că vrem să-i ajutăm pe organizator să-și înregistreze propunerile. Dar cred că așa este un prim pas, astfel încât nu doar Comisia să fie judecător, ci și alții. După părerea mea, scopul unei inițiative este să conștientizeze opinia publică în ceea ce privește politica europeană, și să nu uităm că este singurul instrument transnațional pe care îl avem și care permite atât de multă colaborare între cetățeni din state membre diferite pentru a atinge un scop uh, european comun. Și e adevărat că inițiativa a fost des criticată. Noi când sprijinim organizațiile care uh, iau aceste inițiative, le spunem foarte clar ce pot să uh, facă și ce nu pot să facă. Și mi se răspunde, da, suntem conștienți de acest lucru, dar mi se pare că inițiativa este un instrument pentru ca noi să ne spunem păsurile și să atragem atenția anumitor probleme. Deci există organizații care folosesc inițiativa ca să transmită un mesaj și acest aspect este important. Încă un punct despre uh, această exprimare că invităm comisia. Până la urmă este o chestiune de voință politică, dar nu doar voința politică a Comisiei, depinde și de statele membre, depinde de politicieni în general. Cum vă spuneam, eu cred că există o oportunitate uriașă pentru Parlamentul European aici de a lua poziție și de a arăta Comisiei că deputații chiar pot să facă ceva. Da? Vă mulțumesc frumos pentru întrebări. Voința politică a Comisiei este absolut uh, fundamentală. Comisia oricum este un, un organ uh, ciudat în construcția europeană. Are dreptul de inițiativă legislativă. Da, ezit, nu știu dacă mai există în alt loc în lume o asemenea organizație, poate că nu. Uh, oricum vă spuneam, este un organism cu o funcționare ciudată, pentru că uh, um, are puterea de inițiativă legislativă și în același timp uh, poate să fie tentată să nu accepte o inițiativă care uh, nu-i convine. De când cu uh, um, cazul TTIP, e clar că uh, <clears throat> Curtea de Justiție a influențat foarte mult aceste campanii și de atunci foarte multe inițiative ale cetățenești au fost înregistrate, nu s-au mai refuzat așa de multe ca în trecut. Deci acest conflict de interese cred că va rămâne. Dacă puteți să îl înlăturați, foarte bine. Orice conflict de interese care dispare e un lucru bun. Da, eu cred că inițiativele sunt pentru mobilizare, pentru a face campanie și în ce privește urmările trebuie neapărat să ne concentrăm asupra lor. Este important pentru impactul acestor inițiative. Din nou despre faza de urmări, de follow-up, se creează niște așteptări și reforma ar putea să se ocupe de acest lucru. Comisia are propriile sale procese politice pe care vrea să le respecte și există o lacună între așteptările organizatorilor unei inițiative și ce consideră Comisia că este fezabil. Și Comisia ar putea să consideră că a răspuns la o inițiativă, dar uh, organizatorii nu sunt mulțumiți și s-ar putea ca organizatorii să strângă din nou un milion sau două milioane de săptămâni și totuși Comisia să nu facă nimic mai mult. Să vedem cum putem să acoperim această lacună și e mai bine dacă cetățenii ar putea să fie mai prezenți în timpul dezbaterilor politice, nu știu, să invitați la um, audieri, pentru că așa cred că se va îmbunătăți uh, procesul legislativ și decizional. Mulțumesc, doamna Spinele are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc frumos tuturor invitațiilor noștri care și-au prezentat uh, părerile. Aș vrea să subliniez câteva puncte și să pun câteva întrebări. Pe mine cel mai mult mă îngrijorează este starea uh, sănătății inițiativelor cetățenești. Pentru că e un pacient uh, uh grav bolnav și pericolul este să se transforme acest instrument într-o jucărie aflată în mâinile comisiei ca să dăm cetățenilor senzația că participă, dar de fapt le interzicem să influențeze cu adevărat politicile pe care le fac instituțiile sau statele membre. Acest pericol pentru mine este mare și Aș vrea să întreb ce anume putem să facem ca să evităm uh, manipularea acestei uh, inițiative, să nu devină ceva și mai complex și mai costisitor decât o petiție obișnuită. Acest lucru este greu să îl explicăm cetățenilor, dar dacă vrem să luăm jucăria în serios și să o transformăm într-o armă în mâna cetățenilor, atunci, după părerea mea, trebuie să luăm anumite măsuri și să le enumerăm în raportul acestui Parlament. Aceste măsuri ar fi, în primul și în primul rând, să limităm competențele exclusive pe care le are Comisia în toate etapele uh, inițiativei cetățenești, din momentul admisibilității la înregistrare și follow-up. Și să luăm foarte în serios conflictul de interese și să dăm unei autorități terțe misiunea de a defini măcar criteriile de admisibilitate. Și întrebarea pe care vreau să o fac, vreau să o pun, mă scuzați, se adresează mai ales ultimului uh, orator, domnului James. L-aș ruga să-mi explice care ar putea să fie autoritatea terță. Eu m-am gândit la ombudsman, dar aș vrea să știu care ar putea să fie concret propunerile și cum putem să facem legătura dintre autoritatea terță și misiunile care revin apoi comisiei. A doua măsură importantă este o interpretare cât mai flexibilă și cât mai largă a domeniului de aplicare a inițiativelor cetățenești, mai ales în ce privește redefinirea actului juridic și includerea actelor pregătitoare Uh, um, în vederea unei uh, eventuale inițiative legislative și, și posibilitatea de a schimba tratatele. Acest lucru a fost spus că s-ar putea prezenta modificări ale tratatelor uh, care să fie măsuri de îmbunătățire a aplicării tratatului Berse. Mă refer mai ales la articolul 3 mi se pare foarte interesant și domnul profesor a spus acest lucru. Vreau să știu cum anume putem să folosim, din punct de vedere strict juridic, aceste părți din tratat ca să permitem aceste modificări. În final, eu sunt pentru faptul că Comisia are obligația de a justifica refuzul unei inițiative, refuzul înregistrării unei inițiative. Noi cerem ca o autoritate terță să intervină și în faza de înregistrare și atunci nu să nu mai fie comisia cea care trebuie să o facă, ci să fie ombudsmanul. Iar în ce privește înregistrarea parțială care apare în noua propunere a comisiei, sunt foarte mulțumită, dar nu asta va transforma uh, inițiativa în altceva decât o jucărie. Barbara, I always enjoy... Mulțumesc, Barbara. Întotdeauna este o plăcere să te ascultăm, dar uh, timpul ne presează. Așa că um, doresc să dau cuvântul uh, domnului Torica Braso înainte de a trece la următorii invitați. Mulțumesc, domnul președinte, pe scurt, pentru că unele lucruri s-au spus deja. Uh, eu am repetat asta de mai multe ori, s-a repetat asta de mai multe ori, dar cele patru puncte pe care le am de menționat sunt atât de importante încât vreau neapărat să le repet. Cred că propunerea comisiei uh, include anumite elemente pozitive, dar nu pe acestea le voi menționa. Uh, patru lucruri sunt foarte importante pentru verzi. Întâi, domeniul de aplicare. Comisia dorește să se limiteze la o formulare foarte limitată. Am dorit să modificăm această formulare, să spunem toate inițiativele cetățenești care se referă la o chestiune care este prerogativa Comisiei de a face o propunere de un nou act juridic sau de abrogare sau revizuirea unui act juridic al Uniunii în scopul uh, punerii în aplicare de în aplicare a tratatelor. Propunerea noastră de a avea un, uh, organ independent pentru a face verificarea juridică pentru registrare. Asta n-a propus Comisia, în al treilea rând. Comisia să se asigure că nu sunt schimbări. Grupul nostru uh, propune să se clarifice uh, că așteptăm o propunere de act juridic din partea Comisiei să se facă o formulare mai clară, să ne asigurăm că Comisia explică motivele în mod detaliat dacă refuză să, iau, să acționeze. Și în al patrulea rând, ca Parlamentul European să mm, fac, aibă o dezbatere în plenară și un vot al unei rezoluții cu recomandarea adresată Comisiei dacă e necesar să facă o propunere de act juridic și eventual posibilitatea um, de raport de inițiativă dacă Comisia nu reacționează. Mulțumesc foarte mult! Thank you, Mr. Terry Cabras. And now uh, we should do... Mulțumesc! Acum uh, îi rog pe invitat să răspundă la aceste întrebări rapid. Domnule de Grote, doriți să răspundeți? S-au făcut mai ales declarații, așa că îi vă răspunde pe scurt la ceea ce a spus doamna Spinelli. to become the petition as it exists. How can we keep the high profile? Cum putem să păstrăm profilul um, inițiativelor cetățenilor. Uh, trebuie să facem doar dacă există consecințe credibile um, la Um, la inițiative, pentru că astăzi organizatorii nu obțin decât o discuție cu Comisia, o audiere la Parlamentul European și o comunicare. Dacă dorim ca oamenii să fie mai entuziaști, avem nevoie de mai multe instrumente uh, pentru a se face ceva după aceea. Nu este suficient. Uh, am vorbit despre un vot în Parlamentul European, care considerăm că acesta este extrem de important și, în general, considerăm că Parlamentul are sarcina să continue continue dezbaterea cu implicarea organizatorilor, care trebuie să fie implicați la nivel structural. Și am spus, într-adevăr, Parlamentul are posibilitatea de a organiza audieri publice, are posibilitatea de a vota moțiuni de rezoluție, dar acest lucru nu este standard. Deci nu trebuie să fie la cheremul Parlamentului dacă votează sau nu, uh, trebuie să fie un uh, drept standard în cazul oricărei inițiative dusă la bun sfârșit cu succes. În legătură cu diferitele întrebări sau pentru a răspunde diferitele întrebări, voi prezenta pe scurt punctul meu de vedere. Singura mea temere când vine vorba de testul de admisibilitate juridică este că dacă comisia este cea care înregistrează inițiativele și apoi nu uh, vine cu nimic concret în urma acestora, mă tem că dacă o parte terță o face, va fi aproape imposibil ca Comisia să facă ceva concret în urma inițiativei. Pentru că măcar auzim comisia că spune că e posibil și au o idee cum să facă ceva. Dacă implicăm o parte terță, poate să devină și mai dificil. Insist asupra platformei colaborative online, uh, care este o parte terță care oferă consiliere și poate colabora cu comisia în procesul de înregistrare, dar este un proiect pilot, vedem, vom vedea cum va evolua. În general, sunt mirată că atât de mulți deputați astăzi spun că inițiativa cetățenează că nu funcționează, că e doar o jucărie. Noi, organizațiile societății civile, suntem perfect de acord. Și principala mea recomandare este să nu așteptați ca comisia să arate Uh, că nu funcționează această inițiativă. Fiți dumneavoastră în linia întâi, arătați că sunteți gata să acceptați democrația participativă. Cetățenii v-au ales, nu au, nu au ales comisia, sunteți reprezentanților direcți. Deci, mă bucur că spuneți că inițiativa e o jucărie, dar este momentul să arătați comisiei că luați punctul de vedere al cetățenilor în serios. Deci eu sunt uh, absolut pentru ideea de a se discuta despre asta în plenară și de a se vota și apoi să spuneți comisiei cum votați. Puteți vota împotriva unei inițiative cetățenii și cu milion de semnături, nicio problemă. Dar dacă considerați că nu e doar o jucărie, atunci trebuie a venit momentul să arătați că considerați că e importantă. I don't know how I follow that. Um, that was very, very eloquent. Nu știu ce mai pot să spun uh, după ceea ce a spus Eliza. Câteva observații specifice în legătură cu organul independent. Presupun că Uniunea Europeană continuă să dezvolte democrația și folos, va folosi noi instrumente pe viitor pe baza articolului 11 și așa mai departe. Um, problema organismului independent la un moment dat trebuie abordată. Este doar un exemplu. Dacă primim spre viitor cu 20 sau 30 de ani, vor fi și alte instrumente Uh, care vor trebui gestionate în, în procesul democratic, tocmai de un astfel de organism independent. Mă bucur că doamna Sprin a vorbit despre modificarea tratatelor. Într-adevăr, aceasta ar fi o adăugire importantă. Există deja actele pregătitoare. Dacă se face o propunere de modificare a tratatului, mm, Comisia uh, nu trebuie neapărat să facă o propunere Consiliului și Consiliul poate oricum să uh, o ignore. Deci Parlamentul poate însă să aibă aceste inițiative sau să ceară Comisiei să aibă inițiative. Vă mulțumesc tuturor pentru comentariile atât de interesante și pentru faptul că aveți încredere în uh, membrii aleși acestui Parlament. Acum vă prezint pe Danuta Hübner, președinta Comisiei pentru Afaceri Constituționale, AFCO. Și uh, Danuta Hübner va prezida a doua parte a uh, acestei audieri și îi predau și ciocănelul. Nu voi folosi ciocănelul, spune doamna Hübner, doresc doar să vă um, salut pe toți din toată inima și să vă spun că acum vom trece la a doua discuție din această audiere care se referă la experiențele actuale legate de inițiativele cetățenești și pentru noi ceea ce e important din perspectiva uh, Bruselului este să auzim despre experiențele celor de pe teren de cei care s-au de cei care s-au ocupat concret de inițiative ale cetățenilor. Dorim să auzim nu doar, nu doar experiențe de nivel european, ci și experiențe de nivel național. Și nu dorim să auzim doar despre eșecuri și ce n-a funcționat, dar și ce a funcționat și ce funcționează. De aceea sper că această a doua discuție ne va oferi multe informații importante și utile um, ca legiuitori. Doresc să vă spun și că încă din prima zi George a, ne-a, a vorbit în numele dumneavoastră. Încă din la începutul mandatului am încercat să urmărim ce se întâmplă cu inițiativele cetățenilor, cu toții dorim uh, această abordare de jos în sus, dorim ca cetățenii să se implice în procesul de decizie și uh, în construcția europeană să poarte un dialog cu instituțiile europene. Am considerat inițiativa cetățenilor și potențialul de revizuire a regulamentului uh, uh, am tot, le tot discutat. Ultima rezoluție pregătită de George a fost în 2015 și la aproape la fiecare reuniune cu Franz Timmermans am discutat de inițiativa cetățenilor și am făcut schimburi de idei cu comisia, idei care ne veneau de la dumneavoastră și din propria noastră experiență. Nu avem doar experiența discuțiilor uh, sau ceea ce am aflat de la dumneavoastră, de la cei de pe teren și de la experți, dar avem și jurisprudența, care este importantă pentru că clarifică care sunt sarcinile comisiei, obligațiile sale când vine vorba de înregistrarea solicitărilor uh, și clarifică natura inițiativelor care pot fi înregistrate și um, justificarea necesară pentru a se lua o decizie. Avem deja proiectul de raport. Știu că George uh, îl va prezenta la un moment dat, astăzi. Luna viitoare, săptămâna viitoare, avem reuniunea Comisiei AFCO, la care se va discuta acest proiect de raport. Deci, iată, ne aflăm din ce în ce mai aproape de votul din plenară. Sperăm că propunerea Comisiei modificată de noi va fi, va fi una îmbunătățită. Uh, și acum, până mai pierde timp, ori dori să dau cuvântul experților uh, din această discuție. Din Latvia se află alături de noi domnul Imans Breidax, apoi de la inițiativa Right to Water îl avem pe Willem Gudrian și pe domnul Balas Tarnok de la Asociația Racuții din Ungaria. Are cuvântul mai întâi Imans Breidax. Am înțeles că regulile sunt aceleași, deci uh, aveți 10 minute la dispoziție. Hello, it's a pleasure to be here. Bună ziua, mă bucur uh, că discutăm în această după masă. Mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere să vă prezint experiența noastră și sper că unele lucruri pe care le-am realizat în nivel național pot fi duplicate și pe scară mai mare. Obiectivul meu este să vă explic pe scurt cine suntem, ce facem și cum facem aceste lucruri. Și apoi să trag concluzii în legătură cum lucruri, cu modul în care lucrurile ar putea funcționa la nivel european și de ce aceste lucruri au funcționat în Letonia. Citizen legislation deci, uh, platforma noastră este o uh, platformă de inițiativă cetățenească care există de șapte ani. Orice cetățean leton uh, de 16 ani sau mai mult poate să propună o idee. Nu trebuie să fie un text juridic, nu trebuie să fii jurist pentru a face o propunere. Nu trebuie să fii jurist pentru a scrie textul. Noi uh, facem un control de calitate și publicăm ce doresc cetățenii. Nu scriem textul, dar facem comentarii, încercăm să-i ajutăm. Um, deci, astfel, cetățenii de șapte ani încoace au putut astfel să influențeze și să modifice legi în Letonia. <coughs> este un mecanism uh, de implicare digitală a tuturor cetățenilor. Pentru noi este crucial uh, ca nu doar cei care găsesc oricum o cale de a se implica să o facă, ci toți cetățenii. Deci nu este un instrument doar pentru cei care se descurcă oricum în orice junglă de, uh, birocratică, nu, ci cei care s-au, săturat uh, pot să uh, folosească platforma. Uh, problema este că oamenii s-au săturat, nu mai, nu mai vin să voteze, dorim însă noi să implicăm cât mai mulți oameni în viața cetățenească și până acum a funcționat. Care sunt rezultatele noastre? 50% din inițiativele cetățenilor pe care au fost votate în Parlament nu, 50% din inițiativele de pe platforma noastră au uh, obținut un vot pozitiv în Parlament. Chiar și o victorie parțială este totuși o victorie. Și, practic, Au fost schimbate 17 sau 18 legi până acum, nu sunt uh, foarte multe la scara Parlamentului, dar totuși înseamnă ceva. 70% din populație a accesat platforma măcur, măcar o dată. Nu toți cei care accesează platforma sunt alegători 50% din electorat însă a accesat platforma și uh, cred că este cel mai mare număr din lume. Uh, din punct de vedere financiar, suntem independenți, pentru că până acum 28.000 de oameni ne-au făcut o donație. Sunt microdonații. Dacă oamenii donează 5.000 de euro unui partid politic, nouă ne donează 2 euro, sau chiar 50 de cenți. Dar ceea ce contează este că în democrație nu suma contează, altceva contează. Deci ne bucurăm că mii de oameni ne sprijină și financiar și astfel uh, putem uh, să continuăm să existăm și avem o influență din ce în ce mai mare și obținem rezultate din ce în ce mai bune în fiecare an. 220.000 de oameni au votat măcar o dată pe platformă. Numărul total de voturi a fost de 950.000 la, pentru 2 milioane de locuitori. Mecanismul funcționează astfel. Oamenii ne trimit idei, noi facem verificarea de calitate, apoi le publicăm. Apoi uh, începe strângerea de voturi dacă, după ce se primesc 10.000 de semnături, mecanismul este că Parlamentul trebuie să evalueze propunerea și să voteze. Parlamentul a răspuns pozitiv de mai multe ori și a avut o inițiativă chiar dacă s-au strâns doar 1000, 2000 sau 3000 de voturi. Practic, dacă cineva în Parlament consideră că este o chestiune fierbinte la nivel politic, deja o promovează, pentru că 10.000 de semnături este un număr deja mare pentru inițiativele cetățenilor sau inițiative, pentru că 0,5% din populație e mult. Dar atunci când se ajunge la 10.000 de semnături, acest lucru înseamnă că, nu pot, că numărul acestor uh, atât de mulți cetățeni nu pot fi ignorați. Uh, nu înseamnă că nu suntem triști de inițiativele respinse, dar dacă avem atât de mult succes sau suntem platforma de, cu cel mai mare succes în lume, totuși uh, rezultatele sunt uh, impresionante. În comparație, de ce funcționează platforma noastră în comparație cu altele? De ce Letonia a făcut ceea ce platformele similare sau comparabile n-au reușit să facă? În primul rând, acestea sunt uh, idei, nu sunt texte legislative complete. Asta înseamnă că mai multă populație poate să uh, participe. Folosim doar instrumente sigure de autorizare și sunt greu de ignorat, pentru că putem face asta prin bănci digitale. Nu pot să-mi aduc aminte de uh, vreun politician care avea dubii că semnaturile sunt reale dar există platforme uh, în care, în care, pe care se pot crea un script și numărul semnăturilor nu e o problemă, chiar în uh, democrații vechi. Există anumite cazuri și cred că puteți, îmi permiteți să spun că în Finlanda opoziția a preluat platforma inițiativei cetățenilor, pentru că multe platforme vin de acolo. Asta înseamnă că nu mai este o platformă a cetățenilor, este o mișcare de partid sau de partide. Avem inițiative de la partide politice, dar reușim să le limităm. Uh, practic, noi uh, ajutăm autorii uh, inițiativelor să-și modifice sau să-și, să să modifice mesajele pentru ca ele să ajungă în mass media. Nu suntem la fel de puternici cu mass media, ca mass media pentru a transmite mesaje, dar putem să modificăm mesajele pentru a deveni interesante și pentru ca politicienii să le sprijine. Practic încercăm să oferim cetățenilor uh, consiliere în domeniul PR deci oferim cetățenilor ceea ce partidele cumpără cu bani. Cetățenii obțin gratis. De aceea e greu să transferăm know-how-ul nostru spre alte țări, pentru că, în general, ONG-urile nu reușesc să facă campanii la nivel național fără bani. Dar cei din PR sunt atât de scumpi încât nu ni permitem. Văd că tre- timpul trece. Deci, cum poate inițiativa cetățenilor să se transforme dintr-un concept într-o, uh, într într-un instrument funcțional? Întâi, trebuie. Există superactiviști care sunt uh, prezenți mult timp pe platforme, dar cetățenul, cetățeanul mediu Uh, trebuie să fie publicul țintă. Este atent trei minute. Aceste trei minute trebuie folosite eficient. Textul trebuie să fie ușor de înțeles. Uh, semnătura trebuie să fie sigură, dar ușor de oferit. Și uh, un instrument prea birocratic nu va funcționa. Sistemul de control al calității există, noi publicăm 30% din ceea ce primim. Deci oamenii încă se supără că nu publicăm tot ce primim. Uh, unii ne spun că suntem agenții Kremlinului sau ai Washingtonului, încă nu spun că suntem agenții Chinei, dar într-o zi o să spună și asta. Între timp, nici n-au văzut uh, textele totalitare pe care le primim și pe care nu le-am uh, publicat niciodată. Influența, potențiala influență uh, Uh, trebuie să fie regândită. Dacă Consiliul Uniunii Europene este, inițiativa legislativ, uh, este um, instituția legislativă cel mai puternică, Consiliului ar trebui să se adreseze um, inițiativele. Inițiativele trebuie să pornească din țările membre. Nu există un spațiu uh, unificat la nivel european. Prea puțini oameni comunică în spațiul uh, european. Există un spațiu polonez, unul spaniol, unul leton care, și aceste spații se suprapun prea puțin. Deci, ceea ce contează este faptul că trebuie să existe o prezență națională, în primul rând, și apoi pot să uh, se ajunge la nivel european, dar nu vă puteți aștepta ca cetățenii să uh, sprijine inițiativa dacă nu există o prezență națională. De aceea prezentăm experiența noastră în alte țări, dar mai, ce contează cel mai mult este ceea ce se face la scară națională mai întâi. Deci trebuie să se implice Consiliul, instituțiile naționale și trebuie să se mm, uh, abordeze lucrurile la scara potrivită. În 10 țări, ex, uh, dacă exista platforme funcționale naționale în cel puțin 10 țări, astfel apoi s-ar putea adăuga conținutul dimensiunea europeană. Extrapolăm din experiența Latviei, dacă 10.000 de semnături reprezintă 0,5% din electorat, înseamnă că la nivel european trebuie să fie 2,5 milioane. Care ar fi mandatul pentru reforme, propuneri, dacă, de exemplu, Comisia Europeană ar avea o idee măreață, de exemplu, pentru um, Uh, o armată europeană sau cu un comandament armat european sprijinit de 2,5 milioane de semnături. În încheiere am două întrebări. Există marketingul digital acolo unde dorim să punem în aplicare um, o inițiativă a cetățenilor și organele legislative respectă presiunea publică exprimată în număr de voturi pentru o propunere. Dacă răspunsul este da la ambele întrebări, atunci uh, ceea ce spunem se poate realiza și nu e nevoie de 5 sau de 50 de ani pentru a trece prin proceduri de, m, birocratice. Experiența Letoniei nu este doar o, o, un plan, o teorie, este o experiență practică și trecutul nostru poate arată, să arate că lucrurile pot să fie făcute în mod simplu, cu componente uh, administrative, bineînțeles, dar nu așa poți să obții încrederea și implicarea. Contează voința politică și uh, sper să existe din ce în ce mai multă voință politică. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum aș dori să dau cuvântul lui Ian Vilem Gudrian. Yes, thank you. Uh, uh, good Mulțumesc, uh, bună ziua tuturor, mulțumesc pentru invitația de a participa la această audiere. Nu este pentru prima dată când am ocazia să fiu aici, la Parlamentul European, fiind vicepreședinte al uh, primei uh, inițiative cetățenești de succes și secretar general uh, al uh, Federației uh, de organizații care se află în spatele acestei inițiative. În primul rând, uh, mulțumită multor deputați și a celor care au susținut campania democratică, uh, lucrurile au intrat pe un făgaș bun și ele continuă să progreseze, pentru că, într-adevăr, la început am avut o funcție de pionieri. Suntem mândri de realizările noastre și sperăm că mulți dintre cei prezenți aici au semnat uh, pentru susținerea inițiativei noastre cetățenești. Aceasta are legătură cu directiva privind apa potabilă. Poate că ați văzut uh, fotografii uh, cu comisarii, inclusiv domnul Timmermans, care anunțau că comisia răspunde după 5 ani, în fine, la această inițiativă cetățenească europeană. Și voi reveni asupra acestui lucru. Câteva cuvinte referitoare la istoria cetățe- uh, inițiativei cetățenești, uh, Right to Water, dreptul la apă. Este uh, o inițiativă care a pornit uh, cu multe eforturi uh, eforturi care au fost purtate în jurul uh, chestiunii apei și a păstrării apei în uh, regie publică. Aceasta a fost o luptă a uh, inițiativei noastre. Am spus că apa este un bun public, nu o marfă și o solicitare cheie a fost uh, ca Comisia să propună legislație care să implementeze dreptul oamenilor la uh, apă curată și potabilă ca un drept fundamental, acesta fiind un serviciu public. Deci să se recunoască acest lucru. Directiva privind apa potabilă, așa cum uh, am citit, a răspuns parțial la această inițiativă, însă nu întru totul. Am solicitat instituțiilor europene și statelor membre să fie obligate să se asigure că toți cetățenii se bucură de dreptul la apă și uh, sănătate. Um, lucrurile merg în acea direcție, dar nu abordează aspectele sanitare. De asemenea, resursele de apă am dorit să nu fie supuse regulilor pieței interne, apa trebuie să fie exclusă de la liberalizare și un succes pe care nu l-ați observat, apa uh, și serviciile de apă să nu fie incluse uh, printre cele oferite de piața internă. Acestea sunt rezultate obținute prin intermediul instrumentului uh, nostru. Eforturile Uniunii Europene au fost uh, remarcabile pentru a se obține acest acces generalizat la apă potabilă și uh, servicii sanitare. Însă nu este suficient uh, tot ceea ce s-a făcut. Dar vorbim despre o istorie încununată de succes. Am avut câteva realizări remarcabile și, sigur, uh, vorbim despre 1,9, aproape 1,9 milioane de semnături care au susținut această inițiativă. Cei de aici, de la Parlament, probabil că își amintesc că uh, comisarul Barnier a exclus uh, concesiile referitoare la achizițiile publice din discuție, apoi uh, în 2013, apoi trebuie spus că cei care nu reușesc să-și impună punctul de vedere revin. Comisia Europeană a început să se pregătească de luptă pentru a veni cu um, aceste concesii, pentru a le readuce în discuție și a le include în directive. Un alt succes uh, a avut legătură cu acordurile comerciale în uh, legătură cu apa. Acestea au fost excluse, deci nu uh, există liberalizare în acest domeniu și, de asemenea, un mare succes al inițiativei a fost uh, re reportat la nivel național, pentru că în țări precum Slovenia sau altele, dreptul la apă și servicii sanitare a fost inclus în Constituție. Alte țări, precum Irlanda, au început campanii în sectorul apei, iar cetățenii s-au simțit inspirați de către inițiativa noastră în țări precum Germania și în altele de asemenea, Grecia, de exemplu, cetățenii și lucrătorii s-au inspirat din inițiativa aceasta, după cum spuneam, pentru a combate încercările de privatizare a serviciilor de apă și de alimentare cu apă. Deci, în acest sens, considerăm că avem de-a face cu un succes. Am observat existența a două probleme. Sigur că există multe altele, dar Două dintre ele sunt deosebit de importante și se regăsesc pe agenda dumneavoastră. Prima a fost colectarea semnăturilor. Este o îmbunătățire remarcabilă ceea ce propune acum Comisia, însă rămâne o diferență între statele membre referitor la ceea ce trebuie trimis sub formă de date în Olanda, Belgia, este suficient să răspunzi uh, cu numele și să introduci adresa, iar în alte țări trebuie să completezi uh, o serie de alte date de identificare, număr de uh, carte de identitate, de pașaport sau alte uh, astfel de informații. Nu ni se pare un dezavantaj că există astfel de disparități. Acest lucru a fost uh, subliniat în mod repetat de către cetățeni uh, Sigur că puteți să argumentați că ar fi o lipsă de încredere, însă cetățenii au supus uh, la discuție acest punct. În țări precum Germania, unde au fost colectate peste un milion de semnături pentru această inițiativă, autoritățile publice nu au avut niciun fel de probleme în a controla și monitoriza uh, procesul de colectare a semnăturilor. Așadar, cred că Parlamentul ar trebui să ia în considerare și să se aplece în mod serios uh, asupra acestei propuneri uh, înaintate de comisie. În al doilea rând, uh, vreau să mă refer la impactul politic. Noi, ca și alții implicați în campanie, am uh, spus că cu cât obligi mai mult cetățenii să ofere date, cu atât uh, mai mult vor fi și rezultatele uh, influențate. Uh, Vorbim în continuare de inițiative cetățenești care joacă un rol important, însă multe dintre ele nu au uh, reușit să stabilească încă o agendă pe care o urmăresc. Deci, uh, impactul politic este un aspect la care mai trebuie lucrat. În discuția de dinainte, s-a vorbit despre voința politică a instituțiilor europene, a Comisiei Europene. Vorbim aici despre uh, reprezentanții Federației uh, Sindicatelor Europene și uh, într-un alt sector uh, m-am confruntat cu probleme care aveau legătură cu acordurile cu partenerii sociali și un lucru pe care l-am observat a fost că nu poate fi luat de bun faptul că Comisia Europeană nu va încerca treptat să își extindă rolul, funcția de a judeca și de a analiza. Deci cu cât se poate limita mai mult acest rol, cu cât spațiul discreționar al Comisiei Europene este limitat, cu atât uh, uh, ne va fi mai bine tuturor. Voința politică a Comisiei uh, Europene am observat în acest moment că există, însă nu poate fi luată drept ceva uh, ca existând uh, pentru totdeauna. Pentru că dacă o inițiativă nu își îndeplinește obiectivele precizate în agenda, atunci apar probleme. Și chiar și noi, după 5 ani, abia acum observăm câteva rezultate, un răspuns din partea Comisiei. De aceste lucruri trebuie să se țină cont, pentru că noi ne-am uh, subestimat în acest sens și Lucrurile nu se opresc uh, odată cu implementarea inițiativei. Ele continuă. Martin a menționat un lucru. Noi am fost uh, norocoși. Parlamentul a preluat inițiativa de a uh, comenta cu privire la inițiativa noastră, s-a exprimat cu privire la aceasta, uh, lucru pe care noi am știut să îl apreciem. Acestea sunt aspecte de luat în considerare, mai ales în contextul regulamentului. Cum se poate ca Parlamentul European și majoritatea partidelor reprezentate aici și uh, o cetățenie, o, o inițiativă cetățenească sprijinită de atât de multă lume, să cadă de acord cu ce trebuie făcut, dar Comisia să nu acționeze? Cum se poate așa ceva? Până la urmă este o chestiune de încredere uh, și cred că trebuie să mai analizăm lucrurile pe această direcție. Dar, după cum spuneam, am continuat să lucrăm, să facem campanie, să discutăm cu cei de la Parlament, de la Comisie, pentru că aveam un cadru structurat în care puteam să facem acest lucru în calitate de sindicate europene. Și directiva privind apa potabilă reprezintă cel puțin un răspuns parțial la munca noastră. Pentru a sintetiza, cu siguranță uh, suntem recunoscători Parlamentului European pentru sprijinul continuu pe care ni l-a oferit. Și așa cum a spus și unul dintre oratorii uh, dinaintea mea, vom reveni la dumneavoastră pentru a vedea cum putem să traducem inițiativele cetățenești în pași concreți ulterior, astfel încât să se realizeze dreptul la apă potabilă în uh, această directivă. Vom vorbi în continuare cu colegii dumneavoastră și sunt încă două aspecte foarte importante. După cum spuneam, colectarea semnăturilor culturilor, cum se poate să existe diferențe de colectare și, uh, în al doilea rând, această chestiune a voinței politice și îmbunătățirea acestea, respectiv uh, atunci când se cade de acord între uh, cetățeni și inițiativa cetățenească și Parlament, ca inițiativa să fie susținută, atunci Comisia să acționeze și să răspundă și ea în mod corespunzător. Președintele, mulțumesc, domnule Gudrian. Urmează acum domnul Tarnock Domnul Tarnock din Ungaria uh, vine de la Racoții Association. Uh, voi spune acest lucru în limba engleză, pentru că textul din fața mea este redactat în această limbă. Dânsul este coordonator al uh, Minority Safe Pack, o inițiativă acesta a făcut apel la o, comisie, o decizie a comisiei care a refuzat să înregistreze o inițiativă cetățenească. Acest, uh, inițiativă a fost a f- acest recurs a fost înregistrat și rezolvat și în 2013 uh, inițiativa a fost uh, înregistrată. Uh, in my presentation, I'd like to focus on two uh, main... În prezentarea mea aș vrea să mă concentrez pe două aspecte mai întâi să vorbesc despre campania pe care o desfășurăm în Ungaria împreună cu Asociația Racorții și aș vrea să vorbesc de asemenea despre experiențele noastre din trecut și viitoare. Eu lucrez ca și consilier juridic pentru Asociația Racoții. Este o organizație non-guvernamentală care există din 1989 și care lucrează pentru comunitățile maghiare din afara teritoriului Ungariei. Și vrem să facem legătura între comunitățile maghiare din afara granițelor și uh, Ungaria. Avem mai mult de 14.000 de membri și uh, am, colaborăm cu 500 de organizații locale. În luna noiembrie anului trecut, toate partidele politice din Ungaria, reprezentate în adunarea națională, au sprijinit uh, pachetul de inițiativă pentru protejarea minorităților și a fost de acord cu inițiativa noastră și-au însărcinat Asociația Racoții și alte ONG-uri să coordoneze această campanie. Ne vrem să contactăm cât mai multe persoane cu putință. Am lăsat un apel către toate municipalitățile din Ungaria să se alăture acestei inițiative. Am cerut și bisericilor să se alăture campaniei și de asemenea uh, colaborăm cu oficiile poștale încă de pe 1 februarie. De pe 1 februarie în fiecare uh, poștă din Ungaria inițiativa este disponibilă și oamenii pot să mm, completeze formularul și să ne-l trimită. Acum am ajuns la 100.000 de semnături strânse online și cam tot atâta pe hârtie. În Ungaria această uh, inițiativă este importantă pentru că un număr mare dintre ungurii care trăiesc în afara granițelor și mai ales în țările vecine, e vorba despre 2,2 milioane de oameni, și în Ungaria există 30 de minorități uh, uh, care trăiesc și este o chestiune foarte dezbătută în Ungaria, oamenilor le pasă. Noi încercăm să-i mobilizăm. Ne confruntăm cu foarte multe probleme în timpul acestei campanii. Încercăm să coordonăm strângerea semnăturilor, uh, plătim campanii în presă încă din decembrie și vedem că Oamenii, în general, nu știu, nu știu că există inițiativa cetățenească. E foarte greu să le explicăm despre ce este vorba. În Ungaria nu există în sistemul legislativ național ceva asemănător și oamenii de aceea nu știu și nu știu în ce fel sunt protejate datele lor. În plus, oamenilor li se pare că acest formular pe care trebuie să-l completeze ca să ne dea semnătura este greu de completat. Ei nu înțeleg de ce numai trei persoane pot să semneze acest document. Deci mi se pare că cele mai multe dificultăți le avem din cauza acestui formular. Și de aceea oamenii consideră că uh, întreaga procedură legată de inițiativă nu este deloc ușor de folosit. Pentru noi este principala dificultate. Oamenii ezită să-și dea numărul buletinului. În Ungaria oamenilor le este frică să-și comunice numărul buletinului. Eu nu, nu înțeleg de ce <laughs> nu ezit să-ți dai adresa, care oricum ar putea să fie folosită în mod abuziv, dar oricum oamenilor le e teamă să-și comunice numărul de buletin. Apropo de propunerea comisiei, ne bucură anumite părți din propunerea revizuită. Mi se pare că comisia a pornit-o pe calea cea bună, dar există mai multe puncte care ar trebui regândite. Înregistrarea parțială e bine să fie inclusă ca să putem să salvăm uh, o parte din propunerea unei inițiative și acest lucru este foarte bun. E chiar un pas uriaș. Dar există alte părți din propunere care nu ne mulțumesc. Perioada de strângere a semnăturilor, de pildă. Comisia propune trei luni pentru faza pregătitoare. și s-a ajuns după aceea la un perioadă de 12 luni. Eu cred că trebuie să găsim o care de mijloc, pentru că, de exemplu, pentru această campanie pe care o coordonăm noi, uh, data oficială mm, când am început să strângem semnăturile a fost în aprilie. Dar, concret, am strâns semnături începând abia din septembrie și octombrie. Strângerea de semnături nu se poate face fără structuri politice. Organizațiile individuale nu au asemenea structuri, deci trebuie să se pregătească pentru această strângere de semnături și credem că o, o perioadă de pregătire de șase luni ar fi mai bună. Furnizarea de informații este un lucru bun, dar în acest caz Credem că raportul de la AFCO este mai bine uh, uh, intenționat, am putea să ne gândim la un organism independent, dar pot să fie și alte variante, ca de exemplu crearea unui ghișeu unic, ca să-i ajutăm pe oameni, ca să putem să informăm. Aș vrea de asemenea să mai subliniez un uh, punct din propunere care poate uh, e o greșeală în text, Sper că nu aceasta este intenția, așa cum apare acum cel de-al doilea punct din articolul 12, unde se spune că un grup de organizații vor supune declarațiile doar dacă numărul minim de semnături uh, uh, minim a fost atins potrivit articolului 3. Pentru noi o asemenea dispoziție este o mare greșeală pentru că dacă într-o țară n-ai ajuns la pragul de semnături, asta înseamnă că semnăturile tale nu pot să fie contabilizate ca să se atingă un milion. În ce privește impactul politic real și faza de uh, uh, follow-up, sunt de acord cu antevorbitorii și declarația de Uh, campanie, credem că impactul politic trebuie să fie îmbunătățit. Aș vrea să evidențiez o idee. În um, regulamentul actual se spune că Comisia Europeană trebuie să stabilească concluzii, să scrie concluzii atunci când hotărăște dacă să lanseze sau nu o propunere legislativă. Din punct de vedere juridic, ar fi foarte bine, dar trebuie să îmbunătățim uh, toată uh, schema, pentru că aceste propuneri ar putea să aibă și alte obiective politice. Ar putea să fie așa cum spunea domnul Organosa. și ar fi o soluție bună, cum scria și în rezoluția Parlamentului European, cu aceste prezumții ce am menționat deja mai devreme, încă nu înțelegem de ce se poate doar să ai doar trei săptături pe un formular. Pentru noi, Întreaga procedură este mai complicată, v-am mai spus, nu este deloc uh, plăcut de folosit uh, când ne se pune întrebarea de ce doar trei semnături sunt permise și acest lucru ar trebui să fie modificat. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Tarnock. Mulțumesc. Acum dezbaterea um, este lansată. Începem cu domnul raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Am trei întrebări. Propunerea comisiei rezolvă în mod adecvat uh, incertitudinile legate de uh, răspunderea organizatorilor? Și o, chestiune foarte importantă, cea legată de protecția datelor. Vedeți vreo îmbunătățire la acest capitol? De asemenea, aș vrea să știu dacă cetățenii sunt suficient de conștienți de faptul că acest uh, instrument le permite să participe la procesul decizional european în comparație cu instrumentele pe care le au la dispoziție pe plan național. În plus, aș vrea să știu dacă propunerea Comisiei apropo de crearea platformei online uh, pentru inițiativa cetățenească va răspunde nevoilor organizatorilor în toate fazele unei inițiative cetățenești. Mulțumesc. Aș vrea acum să vorbesc în capacitatea mea de coordonator la AFCO și de raportor, nu ca și președinte, chiar dacă acum am o dublă pălărie. Domnule Breda, vă mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ați spus. Aș vrea să spun că președinția letonă, de exemplu, a fost uh, de mare ajutor. Ați vorbit puțin despre finanțare ați vorbit despre 50 de eurocentime, dar cum e cu transparența? Dacă cineva vă sprijină cu o sumă mare de bani, cât de transparent trebuie să fiți? Mă gândesc la Rusia, la veștile false, la uh, fluxuri de bani uh, care dau de bănuit și genul acesta de lucruri. N-ați spus mare lucru despre felul în care Parlamentul din Letonia a răspuns la inițiative. Cât de populare sunt aceste inițiative? Ați spus că 56 dintre ele au avut sorți de izbândă, da. Ce se întâmplă concret în momentul în care aceste inițiative ajung la Parlament? Altă întrebare, din pură curiozitate. De unde v-a venit ideea? Cred că instrumentul dumneavoastră este primul, a precedat instrumentul din Finlanda. Pur și simplu vreau să știu cum a venit ideea. Și mi se confirmă impresia că în Letonia procedura este mult mai flexibilă decât cea de la Bruxelles și e inter- interesant să vedem că există mai multe modele pe care ar trebui să le luăm în serios deși totul trebuie să fie controlat mai îndeaproape la nivel european, dar asta, ca să zic așa, este o cu tot o altă dezbatere. Domnule Hadrian, există niște exemple concrete de finanțări uh, ale organizațiilor legate de inițiativa Dreptul la apă pe care ați vrea să ne le menționați? Da, e important să știm cum ați reușit E, cred că singura inițiativă cetățenească care a avut aproape un succes total, pentru că nu e așa, nimic nu este perfect. Controlul semnăturilor. E problema Mickey Mouse. Ai foarte multe semnături uh, de tipul Mickey Mouse și Donald Duck trebuie controlate semnăturile și nu e ușor să faci acest lucru. Dumneavoastră ați spus că comisia își mărește marja de discreție și că comisia nu este un actor prietenos, dar oricine din sistem face acest lucru și de ce este nevoie de un sistem de um, contraputeri. Poate că echilibrul nu este deloc perfect la Bruxelles. Da, ați uh, Uh, văzut bine că eu am încercat să conving comisia să includă ce a spus dumneavoastră și comisia va avea dreptul să răspundă, dar lor li se pare că este o încălcare a monopolului în ce privește inițiativele. Acum vă dau cuvântul dacă mai dorește altcineva să pună vreo întrebare. Spinelli. Doamna Spinelli. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare adresată domnului Gudrian. Revin la ceea ce spuneam mai devreme în legătură cu inițiativa cetățenească și riscul că aceasta să devină o jucărie. Știind, bineînțeles, că Parlamentul European are o responsabilitate mare uh, Um, a evita să se întâmple asta. Dar, în ceea ce privește inițiativa Right to Water, o inițiativă extraordinară. Eu am urmărit-o în Italia, am participat la lupta pentru referendumul um, privind apa. Un referendum suplimentar a avut loc, uh, inițial, uh, similar a avut loc și la Salonic, în Grecia, și uh, Aș dori să întreb ce facem atunci când a existat uh, o inițiativă Right to Water, un referendum în Italia, unul în Grecia și privatizarea serviciilor de furnizare de apă continuă sau la nivel regional sau la nivel național chiar dacă în toate aceste referendumuri și inițiative au fost împotriva privatiz privatizării uh, serviciilor de furnizare de apă. Memorandumurile de austeritate în Grecia, Portugal și Irlanda insistin, insistă sistematic asupra nevoii de a privatiza uh, apa, furnizarea apei. Aș dori să știu care este reacția dumneavoastră. Domnule Gudrian, dacă continuăm așa, e clar că vor fi jucării, vor fi doar vorbe. Ceea ce facem noi cu cât ne-am implicat și în inițiativa Right to Water și în referendumuri, mai ales în Italia și în Grecia. Mulțumesc! Okay, we uh, have a, a flexibility issue here. Avem o problemă de flexibilitate. Uh, domnul Vință are cuvântul acum, maxim 3 minute. Mulțumesc. În numele inițiativei pentru minorități. Sunt coordonatorul campaniei. Domnul Tanoc a vorbit despre experiențele din Ungaria cu această campanie și doresc să exprim câteva idei generale în legătură cu campaniile privind inițiativele cetățenilor. Întâi, inițiativa noastră are obiectivul adoptării unor acte juridice pentru a proteja minoritățile etnice în Uniunea Europeană. Inițiativa noastră a fost înregistrată pe 3 aprilie anul trecut, deci mai avem încă un, o lună pentru a ne finaliza campania de strângere de semnături. Principala concluzie după ce am ascultat toate intervențiile, este următoarea. Responsabilitatea organizatorilor unei eh, campanii de inițiativa cetățenilor implică faptul că cetățenii care semnează petițiile au așteptări. Noi le-am promis un lucru. Le spunem, uh, sprijiniți uh, ideea de a se pune capăt unui lucru sau să se facă un lucru mm, și vom cere comisiei să legifereze. Până la urmă pot apărea două rezultate. Întâi, sau comisia răspunde pozitiv și are o inițiativă legislativă sau uh, Comisia spune mulțumesc, dar nu vreau să fac nimic. Și acest lucru înseamnă practic sau implică responsabilitatea inițiatorilor. Ce spun celor un milion sau două milioane de oameni care au semnat petiția? De ce n-au reușit să obțină rezultate? Aș dori uh, să fac apel la responsabilitatea comună a Comisiei și a Parlamentului European față de cetățenii care au semnat o petiție. Este important uh, să existe un rezultat pentru toate inițiativele de succes. E un lucru bun că va exista o conștientizare publică și că vor avea un cuvânt de spus Um, la nivel european, dar dacă până la urmă inițiativa nu se concretizează într-un, um, într-o propunere legislativă, întregul proces de campanie practic nu folosește la nimic. Un aspect referitor la partea legată de petițiile online. Oamenii, cetățenii nu înțeleg că campania de strângere de semnături poate fi și online și pe hârtie. Oamenii uh, vor, văd doar că uh, cifrele sunt uh, nu sunt foarte mari online, uh, văd că nu se apropie de milion, se gândesc, nu are niciun rost să sprijin campania, nu știu că și se, se strâng semnături și pe hârtie. Și pot să fie destul de multe în comparație cu platforma online. Și dar nu au informații în legătură cu asta, deci trebuie să existe posibilitatea de a oferi informații cetățenilor, să se explice că se colectează semnături și pe hârtie în legătură cu condițiile de la nivel național. Într-adevăr, trei semnături pe hârtie nu sunt multe dar nu există niciun sistem unitar de date pe care oamenii trebuie să le ofere. În unele țări trebuie oferite multe date, în altele mai puține. Nu există un uh, sistem unic și asta creează probleme uh, marcilor care conduc aceste campanii, iar inițiatorii unei campanii sau pentru inițiatorii unei campanii uh, este destul de, um, de greu să își poarte campania singuri. Au nevoie de ONG-uri, au nevoie de mulți cetățeni care să sprijine um, inițiativa. Mulțumesc. Time. Thank you very much. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, Vă dau cuvântul pentru a reacționa pe scurt, ca de obicei, cât mai rapid, în un minut de 100, nu de 120 de secunde, ci de 60 de secunde. Da, voi încerca. Vă mulțumesc pentru întrebări. Prima s-a referit la, finan- finanțare și transparență. Mm, a fost și o altă întrebare în legătură cu Rusia care e, pune probleme. În legătură cu încrederea, ne dăm seama că încrederea este uh, cel mai valoros bun pe care îl avem la dispoziție. Și uh, chiar dacă există campanii împotriva noastră, fără încredere nu putem uh, supraviețui. Chiar dacă în ultima vreme aceste campanii s-au uh, întețit pentru că urmează alegeri anul acesta. Dar Întâi, în legătură cu donațiile mari, nu avem donații mari. Cele mai mari donații pe care le primim sunt în valoare de vreo 1000 de euro și putem spune public că le-am primit de la cine și cum. Uh, și este important uh, ca informațiile să fie, să rămână disponibile și, bineînțeles, ă, fiecare țară reglementează ce trebuie să comunice ONG-urile, rapoartele noastre sunt disponibile și spunem ce donații am primit, ce am făcut cu ele și așa mai departe. Și pentru noi este esențial să pentru uh, părțile și uh, companiile care doresc să uh, publice ceva, cerem o, o donație de 1000 de euro. Practic limităm numărul partidelor politice care folosesc infrastructura noastră. Pentru cetățeni e gratis. Deci trebuie să fie gratis. Um, dar spunem cetățenilor doar să ne ajute să sprijinim infrastructura și ne-au ajutat mult pentru că din vreo 200 de inițiative, doar 15 sunt de la partide politice sau firme. Deci am reușit să limităm numărul acestora. Și atunci când un partid sau o firmă transferă 1000 de euro sub formă de, donație, de donație, spunem public acest lucru. Pentru noi este important de a păstra mecanismul donațiilor, pentru că legea spune că pentru donații sau în schimbul donațiilor nu trebuie să ceri influență politică. Noi nu vindem spațiu pe platformă. Dacă un partid politic donează, atunci publicăm dacă nu este un text anticonstituțional și așa mai departe. Dar transparența este crucială, este extrem de importantă. în legătură cu reacția Parlamentului. Acum deja s-a creat o procedură în timp. Mecanismul este că noi transmitem dosarul cu semnăturile și textul uh, inițiativei. Parlamentul verifică uh, la starea civilă dacă oamenii care au semnat sunt cetățeni de obicei, câteva sute de semnături nu sunt acceptate, de aceea colectăm mai multe decât minimul necesar. Apoi, o comisie uh, hotărăște încotro trimit uh, inițiativa la cei de la pentru afaceri economice, la educație și așa mai departe. Acolo se poate vota pentru uh, respingerea inițiativei, dar rar s-a întâmplat asta. În general, apoi Parlamentul își începe munca în comisie, uneori trimite întrebări guvernului sau face studii, folosește experți. Autorii pot fi invitați în comisii, în Parlament, pentru și da cu părerea sau, dar sunt invitat, pot să invite și experți și așa mai departe. Și apoi urmează votul în plen. Ideea a început cu întrebarea dacă putem să organizăm referendumuri digitale. Am făcut o serie de consultări timp de șase luni și ne-am dat seama că mai bine nu, mai bine digitalizăm ideile și conceptele legislative și asta a funcționat foarte bine. Suntem mult mai flexibili însă decât inițiativa cetățenească europeană. Ideea este că inițiativele nu pot să fie anticonstituționale sau împotriva drepturilor omului sau antidemocratice. Pot fi interpretate foarte limitat sau foarte flexibil. De obicei ne bazăm pe valori și nu pe litera legii. Și, practic, suntem mai stricți decât ar fi Parlamentul și cetățenii apreciază faptul că permitem uh, și publicarea unor uh, inițiative de schimbare a Constituției. De exemplu, dacă se schimbă uh, uh, imnul, asta nu înseamnă că punem în pericol democrația. Apoi, Rusia. Da, Rusia folosește instrumente de democrație și pot să ne folosească. Uneori uh, avem astfel de contacte, nu e ușor Uneori uh, aceste atacuri sunt minore, ridicole, dar uneori pot să fie majore. Cel uh, precedent a fost acum două săptămâni, deci sunt, continuă într-una. Mulțumesc. Domnul uh, Hadrian. For your questions, I start with one of the points I mentioned in UK. Domnul Gudrian, mulțumesc În legătură cu prerogativele discreționale ale Comisiei Europene, într-adevăr, trebuie să există verificări. Nimeni nu pune stat sub semnul întrebării. Dar ceea ce se întâmplă cu inițiativa cetățenilor și Uh, faptul că Comisia poate să facă ce dorește, e clar că nu e același lucru. Trebuie să limităm aceste posibilități. Nu trebuie să uităm faptul că Comisia Europeană a lansat uh, agenda pentru mai bună reglementare, verificarea de proporționalitate și, practic, limitează ce pot să facă cei care um, promovează aceste campanii în uh, cadrul inițiativelor cetățenilor. O posibilitate interesantă este uh, că dacă Parlamentul și inițiativa cetățenească sunt de acord cu obiectivele, atunci o comisie ar trebui să fie mai obligată să facă ceva. Deci, este un fel de drept de inițiativă, al, ar fi un fel de drept de inițiativă al Parlamentului European pe baza participării cetățenilor însă. Nu voi intra prea mult în discuții în legătură cu privatizarea și așa mai departe, însă, sincer, nu sunt de acord cu excepția Greciei. Înțelegem de ce Grecia trebuie să-și privatizeze serviciile de furnizare de apă, pentru că Comisia și alte instituții uh, fac presiune asupra Greciei. În Portugalia și Irlanda, dar și în Grecia de altfel, inițiativa i-a uh, inspirat pe oameni să se opună privatizării și au avut succes. La început, ne-am temut când am citit câte de multe obligații ne-au fost uh, impuse. Până la urmă nu am ținut cont de asta și noi suntem o organizație mare, dar pot să-mi închipui că un cetățean pentru un cetățean, un cetățean uh, singur ar fi și el speriat. În legătură cu protecția datelor nu am un, o, o opinie, n-am avut probleme mari cu asta. În ceea ce privește conștientizarea, cred că poate în timpul nu neapărat cetățenilor, dar organizațiilor, în rândul uh, societății civile, există multă conștientizare în legătură cu inițiativele. Um, deseori în discuție uh, vine întrebarea dacă ar trebui să fie transformată într-o inițiativă, dar numărul de, iniția- de semnături necesare pune o problemă, resursele sunt o problemă, dar și ce se întâmplă apoi cu inițiativa, dacă e o jucărie sau nu, dacă va avea o importanță sau nu. Dacă cinci ani mai târziu observăm că am avut o inițiativă de succes uh, și apoi, doar doi ani mai târziu, am avut uh, uh, o discuție în Parlamentul European și acum avem o directivă privind apa potabilă. Rămâne mm, întrebarea dacă a fost, eforturile au fost utile. O platformă online ar fi utilă, deocamdată ne bazăm pe propria noastră platformă, pentru că platforma Comisiei încă nu e funcțională. Iar în ceea ce privește verificarea, problema Mickey Mouse Donald Duck, cum s-a numit ea, cred că este o problemă falsă. În Germania uh, am strâns foarte multe semnături Chiar noi am filtrat uh, uh, semnăturile pe hârtie. De ce? Pentru că dacă ajung la autorități și ele uh, verifică uh, și elimină semnăturile greșite și aplică asta în toate cazurile, dacă mm, nu ești atent, poți să uh, te trezești fără multe semnături uh, nevalide sau invalidate sau imposibil de folosit. Este important să existe transparență și în legătură cu finanțarea. Noi am finanțat prin contribuțiile contribuții federale, deci n-am avut probleme în acest sens, dar întotdeauna am spus asta deschis și anume că am folosit resursele uh, sindicatelor și am uh, pus la dispoziția Comisiei informații pe site-ul web în legătură cu asta. Ce am face acum? Am folosit mai mult crowdfunding-ul și mai bine să fim în contact cu cei care ne sprijină sau pe hârtie sau electronic și să, fim, să le răspundem, să informăm în continuare. Aceasta era o posibilitate care ar fi putut să fie creată, dar nu era standard atunci când am început. Deci, de, și astfel s-ar putea face progrese. Ați terminat, da? Bun. Domnul uh, Tarnoc. Uh, uh, foarte pe scurt, pentru că în principiu sunt de acord cu tot ceea ce ați spus. Iar în ceea ce privește spațiul discreționar al Comisiei, e bine, trebuie să analizăm acest punct de vedere din perspectiva cetățenilor. Cetățenii văd că după colectarea a un milion de semnături nu există niciun rezultat exact ca urmare Drepturile la apă a fost uh, prima și singura inițiativă care um, a ajuns să aibă un rezultat parțial concret. Iar dacă oamenii văd că nu există niciun rezultat la inițiativele lor, atunci oamenii nu se apropie de Uniunea Europeană, din contră, se îndepărtează de aceasta pentru că își văd așteptările înșelate. Comisia, pe de o parte, face această verificare a admisibilității juridice, însă Trebuie să fie atentă la aceste aspecte care vizează uh, cetățeanul și, pe de altă parte, verificarea atunci când decide dacă uh, să înainteze propunerea sau nu, uh, trebuie să țină cont de astfel de aspecte. O altă observație ar fi foarte bine să observăm uh, și să constatăm că există niște date atunci când facem uh, corecția online Uh, care să ne arată de unde vin o parte dintre semnături, cel puțin din ce țară, care este țara care sprijină cel mai puternic inițiativa, de exemplu. Pentru că este destul de greu să se desfășoare o campanie online fără date colectate online, fără să se știe dacă campania respectivă are succes și în ce părți ale Uniunii Europene are succes mai mare. Deci, nu știu ce soluții ar putea fi găsite pentru uh, a rezolva această chestiune, însă ar trebui să ne gândim și la așa ceva. Iar în ceea ce privește uh, datele și protecția acestora, în Ungaria este o cerință de preînregistrare care este valabilă. Deci, înainte de uh, colectarea semnăturilor, trebuie ca uh, această inițiativă să fie înregistrată la o autoritate um, și în felul acesta inițiatorii trebuie să facă acest lucru. Cred că suntem singurii care avem această etapă de preînregistrare înainte de colectarea semnăturilor. Președintele, mulțumesc. Cu aceasta formal îi predau uh, ștafeta doamnei președinte. Mulțumesc. După ce am uh, încheiat revizuirea uh, regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană și am văzut care este perspectiva academicienilor și a practicienilor. Trecem la următorul panel care face un bilanț al experiențelor trecute și ale practicilor naționale. Este ultimul panel și prezintă perspectiva instituțională. Sunt uh, foarte fericită să salut alături de noi, în primul rând, pe domnul Ken Rovers, pe care îl voi ruga să ia cuvântul. El provine de la unitatea privind uh, anchetele strategice uh, de la biroul Ombudsmanului European. Îl rog să nu depășească 10 minute. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, mulțumesc organizatorilor pentru că au invitat biroul ombudsmanului să participe la această audiere și să prezinte activitatea legată de inițiativa cetățenească. Sper să putem să uh, contribuim și noi la această dezbatere și uh, să animăm discuția. Pentru a face o introducere, uh, activitatea noastră este condusă de către plângeri care sunt uh, înaintate cu privire la administrația uh, și greșelile procedurale de administrare. Aceste plângeri uh, îngrijorează instituțiile europene. Pe lângă aceste plângeri, uh, ombudsmanul poate folosi uh, puterea sa din proprie inițiativă pentru a aborda neajunsurile sistemice pe care le observă în instituțiile europene. Primim uh, plângeri care au legătură și cu inițiativa cetățenească. Uh, vecinul meu uh, a fost implicat într-o astfel de uh, plângere uh, cu uh, privire la Minority Safe Pack, la care, uh, în care am fost implicat și biroul ombudsmanului. Aceste plângeri adesea se referă la aspecte procedurale, cum ar fi uh, cele referitoare la perioada de colectare a semnăturilor de un an, dacă poate fi extinsă când începe aceasta, sau chestiuni legate de uh, sistemul online de colectare a semnăturilor. După ce am uh, tratat mai multe de astfel de plângeri, ombudsmanul uh, a decis în 2013 să investigheze funcționarea adecvată a procedurilor privind cetățe- uh, inițiativa cetățenească și rolul comisiei și responsabilitatea acesteia în această privință. Acest, acest demers a fost încheiat în 2015 și aș dori să vă prezint care au fost principiile de bază după care ne-am orientat. Principiile uh, democratice uh, care sunt ancorate în Tratatul Uniunii Europene au reprezentat baza de la care am pornit. O cetățenii pot participa la viața democratică a Uniunii și Comisia este cea care trebuie să se asigure că ține cont de uh, solicitările cetățenilor. Secțiunea din tratat, care se referă la principiile democratice, uh, de asemenea conține o declarație privind funcționarea Uniunii și aceasta trebuie să se bazeze pe um, funcția de reprezentare democratică a cetățenilor prin Parlamentul European. Această democrație participativă este foarte importantă și prin uh, inițiativa cetățenească ea se vede exprimată. Există mai multe concepte de uh, aplicare reciprocă uh, și acestea țin cont de uh, principii democratice. Ombudsmanul, uh, de asemenea, uh, consideră că cetățenii, prin inițiativele cetățenești, nu trebuie doar să își exprime părerea, ci să simtă că sunt ascultați. Astfel, cetățenii sunt implicați în acest proces decizional de la nivel politic. Există câteva sugestii de îmbunătățire pe care aș dori să le propun. În primul rând, uh, facilitarea organizării de inițiative cetățenești. În ceea ce privește etapa de pregătire, uh, îngrijorarea ombudsmanului a fost aceea de a evita ca anumite inițiative să fie resprinse uh, din cauza lipsei de informații în context. Comisia oferă orientare în acest sens, astfel încât, cu ajutorul nostru, aceste inițiative să fie configurate în mod corespunzător. Ca răspuns la consultările de anul trecut, uh, ombudsmanul a uh, adăugat uh, că această platformă de colaborare pe care Comisia o dezvoltă la inițiativa Parlamentului ar putea să fie un instrument uh, de anchetă util care să includă și întrebări care vizează admisibilitatea. De asemenea, uh, este foarte important ca cetățenii să înțeleagă de ce inițiativele lor sunt considerate inadmisibile și să nu existe multe pagini de text care să fie confuze din punct de vedere juridic. Printre altele, ombudsmanul a sugerat uh, comisiei uh, Um, să vină cu idei uh, referitoare la diminuarea riscurilor uh, de refuz a unor astfel de inițiative. De asemenea, um, și de protecția datelor atunci când este vorba despre introducerea de date personale. Vorbim și despre un uh, sistem de colectare online a datelor care trebuie să fie operat gratuit. Printre regulile care au mai fost propuse, a fost aceea de a crea o entitate juridică care să înlocuiască grupul de inițiatori în anumite aspecte de gestionare a inițiativei. Am uh, sugerat de asemenea ca perioada aceasta de colectare a semnăturilor de 12 luni să înceapă în momentul uh, ales de organizatorii inițiativei și suntem bucuroși că Comisia a introdus această propunere, uh, respectiv ca acest punct de plecare să fie la 3 luni de la data înregistrării. Este foarte important ca uh, abilitatea cetățenilor de a participa la inițiative cetățenești să fie îmbunătățită. În acest sens, uh, sugerăm ca Comisia să se asigure că uh, procedura de uh, realizare a inițiativei cetățenești uh, este sprijinită și că permite și persoanelor cu dizabilități uh, să participe. Conținutul uh, de pe internet este foarte important și trebuie să conțină și linii orientative cu privire la accesibilitate. De asemenea, dreptul de uh, a circula liber în, uh, pe teritoriul Uniunii Europene este un drept foarte important și acesta trebuie să fie aplicabil și în acest caz. Este foarte important să beneficiem de uh, date uniforme și uh, ombudsmanul apreciază uh, dacă o astfel de sugestie ar fi inclusă în propunere. De asemenea, uh, Audierile publice sunt foarte importante. Rolul consultărilor uh, este unul important. Acesta este un instrument care poate fi considerat o acțiune democratică și uh, trebuie să îndeplinească cele mai uh, înalte standarde de angajament politic, participare publică și transparență. Comisia Uh, fondul de anchetă și de investigare a ombudsmanului, ar trebui să facă tot ceea ce le stă în putință pentru ca aceste dezbateri publice să fie incluse în uh, programele lor și să fie transparente. Toate părțile ar trebui să fie implicate, atât instituțiile europene cât și uh, ombudsmanul. Este foarte important ca cetățenii să se simtă parte a acestui proces și uh, să fie informați în permanență. ombudsmanul a sugerat că comisia trebuie să țină cont de acel cadru temporal de trei luni de examinare uh, care să fie respectat. Comisia a propus să se extindă această perioadă de la 3 la 5 luni. În ceea ce privește rezultatele procesului uh, de uh, realizare a acestei inițiative, Comisia a propus ca actul juridic să nu fie singura măsură a succesului. Mulți uh, inițiatori de inițiative cetățenești uh, doresc să se asigure că procesul uh, referitor la organizarea platformei este considerat unul important. Este foarte important să se înțeleagă valoarea dezbaterii publice generată de procedura inițiativei cetățenești. Regulamentul privind inițiativa cetățenească Um, este foarte important și uh, precizează acest prag de un milion de uh, semnături ca fiind un prag uh, care ar putea asigura succesul. Comisia trebuie să își explice deciziile politice publicului în detaliu și într-o manieră transparentă. Chiar dacă deciziile și alegerile politice sunt dificile și nu pot mulțumi pe toată lumea, cetățenii merită să afle adevărul. Pentru ombudsman este foarte important uh, ca uh, opinia publică să poată urmări uh, evoluția inițiativei cetățenești și ca acest instrument să fie vizualizat și vizibil pentru cetățeni. El trebuie să reflecte realitatea securitatea. Și uh, răspunsul Comisiei uh, trebuie să uh, fie unul corespunzător. Um, de asemenea, um, trebuie să existe un registru de transparență în care să fie vizibile uh, verificările de calitate. Uh, Odată ce colegiuitorii, colegiuitorii decid cu privire la rezultatele revizuirii actualei, actualului regulament, um, va trebui să urmărim cum evoluează lucrurile în practică. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc și acum voi da cuvântul doamnei Kinga uh, Yu, care este raportor um, pentru aviz cu privire la regulamentul uh, privind inițiativa cetățenească. Um, sunt foarte bucuroasă să vă pot da cuvântul și că putem colabora. Chair, um, Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc organizatorilor pentru că rar se întâmplă să avem acest tip de cooperare între instituțiile europene și societatea civilă și eu sunt gata să particip la această cooperare. Este o dezbatere foarte importantă pentru că inițiativa uh, are de-a face cu misiunea principală a Comitetului Economic și Social. Pentru că noi vrem să fim o punte între organizația, organizațiile societății civile și instituțiile europene. Noi suntem primii care am abord, uh, adoptat un aviz în ce privește noua propunere a Comisiei, aviz care a fost scris și adoptat pe 14 martie. Mm, uh, proiectul de aviz este deja disponibil, va fi adoptat, mai bine zis, în martie și împreună cu domnul uh, James Organ, care este expertul meu, am făcut consultări uh, extinse cu reprezentanții ai Comisiei, ai Comitetului Regiunilor, ai Ombudsmanului și, bineînțeles, de la Parlamentul European ca să pregătim acest proiect de aviz. În decembrie anul trecut, grupul nostru de studiu a organizat uh, o audiere publică cu mai multe părți interesante ca să identificăm aturile, noile noi propuneri și să identificăm uh, lacunele și punctele slabe. Inițiativa cetățenească uh, se află acum într-un moment de răscruce. Salutăm uh, faptul că propunerea a venit atât de repede după anunțul pe care l-a făcut primul vicepreședinte Timmermans Și noi avem și o zi uh, uh, europeană a inițiativei uh, cetățenești. Cu ocazia acestei zile a fost făcut anunțul de către domnul Timmermans. Credem că noua propunere soluționează o parte dintre dificultățile tehnice. De exemplu, grupul organizatorilor pot să înceapă uh, sau aleagă data când vor să înceapă strângerea de declarații de sprijin uh, și s-a modificat și noțiunea de răspundere a organizatorilor. Comisia vrea să creeze o platformă. Aici insistăm asupra faptului că CESE trebuie să fie implicat ca să fim siguri că utilizatorii sunt cu adevărat înștiințați despre cum funcționează această platformă și de drepturile organizatorilor. Suntem de asemenea mulțumiți să vedem că uh, s-a constatat că e nevoie de uh, folosirea traducerilor uh, la ce se deja făcusem această sugestie și se vor traduce anexele. Există și alte aspecte în această propunere care permit o mai mare implicare a statelor membre, pentru că e adevărat că rolul lor a fost unul destul de limitat, mai degrabă tehnic, până acum. Uh, se ofere sprijin din partea Comisiei Europene în mod permanent pentru campaniile de strângere de semnături și de asemenea pentru organizarea de campanii de conștientizare în ce privește existența inițiativelor cetățene. Știm că propunerea nu este însă 100% satisfăcătoare. Așa cum au spus mai mulți oratori, uh, um, principala lacună acestei noi propuneri este lipsa de follow-up Acestea fiind zise, Comitetul Economic și Social și-ar dori ca toate instituțiile europene să se implice pe picior de egalitate, creând oportunități pentru organizatori să-și prezinte inițiativele și să putem dezbate pe uh, tema acestora. Aș vrea să menționez aici uh, uh exemplul dat de propria mea instituție. Așa cum știți, probabil uh, ce se invită organizatorii inițiativelor cetățenești să participe la diferite dezbateri, uh, la grupurile nostru de lucru sau să participe și la sesiunile plenare, ori ca să discute despre instrumentele catare, ori ca să discutăm concret despre conținutul acestor inițiative cetățenești. Vrem să creăm mai multe oportunități pentru dialog Uh, în timpul campaniilor de strângere de semnături și la încheierea acestora. Și uh, vom insista foarte mult ca organizatorii să primească un răspuns oficial din partea Comisiei. Noi vrem să facem de asemenea o recomandare în atenția Parlamentului European ar fi bine dacă inițiativele cetățenești care au avut succes să fie incluse și pe ordinea de zi a sesiunilor plenare. De asemenea, ne dorim ca competențele să fie uh, uh, împărțite în mod mai echilibrat între instituțiile europene ca să evităm situația prezentă în care uh, toate misiunile sunt făcute de comisie, că e vorba despre evaluare, despre înregistrare, despre răspuns. Noi continuăm să sprijinim inițiativa cetățenească și credem că am fi un candidat firesc la rolul de facilitator. În opinia noastră, suntem de acord cu ce au spus reprezentanții societății civile la audierea noastră publică, în sensul că Parlamentul European ar trebui să fie organizatorul audierilor publice în care să se prezinte inițiativele cetățenești care au avut un succes. Credem cu tărie în următoarele recomandări. Comisia trebuie să dea motivații detaliate pentru care a Uh, respins o inițiativă, total sau parțial. Propunerea de a accepta înregistrări parțiale este binevenită, însă ar trebui să se um, mențină doar o înregistrare într-o singură etapă, pentru că o înregistrare pe două etape nu ușurează întreaga procedură. Iar în ce privește perioada aceasta nu ar trebui să fie extinsă la 5 ani de zile, ci să rămână la 3 ani de zile. În încheiere, aș vrea să subliniez faptul că uh, CS este mândru de a fi uh, unul dintre principalii promotori ai inițiativei cetățenești și vom continua să sprijinim acest instrument putem să spunem că mulțumită uh, conferinței noastre anuale cu privire la inițiativa cetățenească pe care o organizăm uh, în mod constant din 2012, chiar că nu exista voința politică de a revizui regulamentul uh, um, inițiativei cetățenești, ei bine, cred că ne-am adus contribuția în mod semnificativ la munca de revizuire și sperăm că și Parlamentul European și alte instituții vor recunoaște valoarea și importanța serviciilor pe care le oferă comitetul meu, de exemplu ziua inițiativei cetățenești, traducerile, uh, publicațiile. Și noi suntem gata să ne luăm angajamentul să transformăm această zi anuală a inițiativelor cetățenești într-o ocazie de dialog între diferiți organizatori. Profit de această ocazie ca să vă invit pe toți la evenimentul care va avea loc anul acesta pe 10 aprilie în clădirea CESE. Puteți deja să găsiți uh, programul pe uh, uh, postere la ieșirea din sală. În ce privește invitația acordată CESE la audierele publice organizate de Parlament și acestea au fost apreciate și vom continua să cooperăm cu Parlamentul și vom face prezentări relevante și la sesiunile noastre plenare. Democrația și tradiția democratică se modifică pe zi ce trece și noi suntem martorii acestor uh, transformări, dar oamenii simt nevoie să se implice mai atunci când uh, au un obiectiv comun. Inițiativele cetățenești pot permite oamenilor să uh, uh, arate de ce anume le pasă și le permite să se implice. Și acest dialog participativ este foarte important, deci să nu ratăm ocazia de uh, a da cetățenilor posibilitatea de a participa prin intermediul inițiativei cetățenești. Mulțumesc! Mm -mm. Domnul uh, Rudia Bugatist vine des la comisia noastră, sunteți șef de unitate la Secretariatul General al Comisiei Europene în ce privește consultările cu publicul. Ascultați cu atenție. Mulțumesc. Um, sună foarte pompos. Uh, dar mulțumesc uh, în primul rând că ați invitat Comisia la această audiere foarte utilă. Mulțumesc uh, și tuturor celorlalți invitați pentru contribuțiile lor. Uh, eram deja la curent cu unele dintre punctele dumneavoastră de vedere, dar uh, să le vedem în alt context e întotdeauna util. Pentru a reveni la principalele chestiuni. Evident, propunerea Comisiei are obiectivul de a îmbunătăți regulamentul și chiar președintele a spus că dorim ca inițiativa cetățenească trebuie să devină mai ușor de folosit pentru organizatori ca dumneavoastră și pentru susținătorii care putem fi noi toți ocazional și să atingem întregul potențial al uh, instrumentului pentru a încuraja participarea cetățenilor la nivel european și să apropie uh, instituțiile de cetățeni. Pentru a simplifica lucrurile, propunerea noastră are obiectivul de a asigura că se vă dau max, șanse maxime inițiativelor să fie înregistrate, să obțină 100 de, 1 milion de semnături și să aibă consecințe. Acestea sunt cele trei um, elemente în calitate de funcționar de la Comisie nu este doar uh, obligația mea, ci și din punct de vedere al integrității personale doresc să vă spun că Comisia dorește ca acesta să fie un succes și a demonstrat asta nu doar prin regulamentul pe care l-am propus, ci și prin multe dintre acțiunile noastre de până acum. Deci, unul dintre principalele elemente noi pe care le propunem este că dorim să scadă viața minimă a, sus- a, a uh, vârsta minimă a, a uh, susținătorilor Astfel uh, apar încă 10 milioane de potențial susținători. Este un pas politic uh, important și cred, sper că toate instituțiile și uh, organismele <coughs> vor lua poziție față de acest element. În al doilea rând, Într-o prim, în prima fază dorim să oferim mai mult sprijin organizatorilor cu informații și măsuri de asistență. Dorim uh, să folosim un registru site web dedicat și dorim să introducem o platformă colaborativă online care are obiectivul de a funcționa ca facilitator și să sprijin organizatorii. Aceasta ar fi discuția și mulțumesc uh, colegului care ne sprijină în uh, eforturile noastre. Am, avem un consorțiu de cu experiență care ne va ajuta foarte mult. Va fi un forum de discuție cu cei care doresc să organizeze inițiative, dar și să vor, va ajuta la organizarea și uh, um, purtarea campaniilor în mod util și poate va aborda și chestiuni legate de crowdfunding pentru a trece de acest obstacol și a demara o inițiativă de succes. Acesta e primul pas. Apoi, am propus îmbunătățiri în procedura de înregistrare în sine. Am prevăzut explicit posibilitatea ca atunci când ne este propusă o inițiativă să ajungă în termen de o lună la nivel tehnic pentru a se spune care sunt preocupările din primă fază pentru a permite organizatorilor să modifice. Noi nu vom propune formulări, dar le oferim posibilitatea de a reformula pe baza comentariilor comisiei. Astfel ar, vor crește șansele pentru o înregistrare formală. Apoi, am trece la înregistrarea parțială. Am acționat practic, am transformat vorbele în fapte. În ultimii ani am avut 17 registrări și numai una a fost folosită și anume Stop Brexit. Dar pentru că și cei mai deștepți, celor mai deștepți le-a fost greu să vadă legătura cu uh, prerogativele Comisiei de a pune în aplicare tratatele. Deci, acesta este angajamentul politic al Comisiei. Dorim să punem în aplicare și noul regulament am uh, propus uh, și o perioadă tampon după înregistrare de până la 3 luni în care organizatorii pot să hotărască. Um, noi considerăm că 3 luni este o perioadă potrivită și pentru că am uh, introdus un sistem gratuit al Comisiei pentru strângerea de semnături online. Astfel va fi mai ușor de lansat o inițiativă Uh, pentru cei care doresc să folosească această, acest sistem. Am simplificat uh, și datele necesare, am făcut un studiu disponibil pe site-ul web și care se regăsește și în documentul care însoțește regulamentul, care explică de ce reducerea de la 13 modele astăzi până la 2 este rezultatul cel mai bun pe care putem obține. Statele membre uh, trebuie să facă verificarea acestor date la un moment dat și având în vedere că, cât de sensibile sunt datele în diferitele state, două formate este, de nivelul maxim de simplificare pe care putem propune. În faza de examinare, cea despre care se discută cel mai mult, trebuie să nu uităm constrângerile legale, instituționale pe care le-a identificat Comisia. Dorim să îmbunătățim îmbunătățiri, dar ele trebuie să fie realiste, nu trebuie să fie legale și după mine propunerea noastră să reflecte acest lucru. Am discutat deja asta, vom continua cu siguranță să o facem. Am înțeles că și Serviciul Juridic al Parlamentului uh, s-a exprimat dacă anumite elemente pot uh, fi extinse mai mult și părerea Serviciului Juridic al Parlamentului este că nu. Deci, e de acord cu Comisia. Deci nu suntem siguri și suntem destul de siguri că și Consiliul Juridic al uh, Consiliului va fi de acord cu noi. Uh, deci trebuie să fim sinceri, nu doar față de cei care au luat cuvântul, ci și față de cetățeni, că există o limită instituțională și juridică, legală, pe care trebuie să o respectăm, pentru că trăim în instituții, într-un sistem de drept și funcționăm pe baza respectării legii. Comisia ca gardiană a tratatului este prima care va spune că nu va merge mai departe decât îi permite legea. Acestea fiind spuse, uh, Cred că suntem de acord că o reprezentare echilibrată este și o, și o audiere este foarte importantă să se includă și cetățenii care nu au semnat inițiativa, pentru că dacă există păreri divergente trebuie să fie auzite, dacă nu e o, dezbat, nu, nu e o dezbatere reală. Apoi, am prevăzut notificarea tuturor instituțiilor și organelor uh, de uh, consultative la fiecare nivel, inclusiv dacă uh, inițiativele sunt de succes pentru a le permite participarea. Am extins și fraza de examinare de la 3 la 5 luni pentru a permite dezbateri uh, mai uh, prelungite și acestea sunt elemente foarte importante toate. Am ascultat cu atenție și propunerile făcute în legătură cu consolidarea rolului Parlamentului în această fază de examinare, poate cu exemple uh, de la nivel național. Am uh, consolidarea acestui rol este sarcina Parlamentului și Parlamentul poate să o facă oricând. Și există un merit politic uh, în a face asta. Într-un minut voi răspunde la unele dintre problemele deja abordate în legătură cu schimbarea tratatelor și definirea actelor juridice. Noi nu dorim să limităm definiția actelor juridice. În formularea, suntem convinși că formularea este cea mai largă posibilă. Un, orice jurisprudență l-ar pune în aplicare. Au fost șase cazuri în Curtea de Justiție și a, cele pe care le-am pierdut au pus, n-au pus asta în discuție. În celelalte patru le-am câștigat, ne-am exercitat prerogativele de punere în aplicare. Uh, deci, să fim sinceri cât de mare este problema. În cazul acestor două cazuri, Comisia a acționat imediat și a înregistrat parțial sau complet um, inițiativa. Lumea nu e, lucrurile nu sunt așa de negre dacă două treimi este uh, <coughs> rata de înregistrare corectă. Apoi, la admisibilitate. Am spus-o deja aici în calitate de funcționar, dar și ca persoană, când vă, se spune că suntem și judecători uh, și uh, avocați, uh, trebuie să spun că verificarea admisibilității nu a fost în propunerea inițială, a fost introdusă în cursul dezbaterii, pentru că oamenii au considerat că nu e echitabil ca mai întâi să ceară organizatorilor un milion de voturi și apoi să spunem că nu e admisibilă. De aceea verificarea admisibilității a fost promovată, a fost pusă înainte. De ce a primit Comisia acest privilegiu? pentru a asigura siguranța și conse- conse- consecvența între evaluarea inițială și follow-up. Dacă alt organism, indiferent cine ar fi acesta și um, cei de la uh, ombudsman nu au spus dacă ei sunt gata să facă asta, această evaluare și cred că știu răspunsul, de aceea pun și întrebarea. Dacă un alt organism o face până la urmă, deci la urmă comisia trebuie să-și facă propria evaluare conform tratatului. Uh, de asta nu putem scăpa. Deci, pentru certitudinea juridică și în organizare, deci pentru organizatori e mai bine ca comisia să verifice admisibilitatea, să aibă cuvântul de spus privind admisibilitatea dacă registrează sau nu uh, inițiativa. Pentru că uh, munca, costurile și dezamăgirea ar fi foarte mari dacă s-ar face lucrurile altfel în legătură cu prezumția de a acționa. Bineînțeles, aici există o problemă interinstituțională care a fost deja discutată și colegii inclusiv deputații au putut să-și spune punctul de vedere. Până la urmă, comisiei se cere să-și respecte procesele înainte de a face propuneri de acte legislative, inclusiv agenda privind o mai bună reglementare, care trebuie luată în serios pentru că este de domeniul meu și, în general, îmbunătățește felul în care legiferăm. Dar trebuie să ținem cont și de subsidiaritate. Și când vine vorba la anumite lucruri discutate, unele evaluările unor inițiative de succes au arătat că unele lucruri nu erau necesare, nu trebuiau legiferate la nivel european. Este o obligație de a noastră, a noastră să evaluăm subsidiaritatea. Nu putem accepta automat că dacă se face o propunere, trebuie să devină lege automat, pentru că Comisia are și alte obligații. Și închei cu un mesaj important. Trebuie să fim cu toții sinceri și să ne dăm seama că putem sprijini o inițiativă putem doar să sprijinim o inițiativă. Nimeni nu poate să se opună o inițiative. Dacă automat ar deveni lege această inițiativă, vă, vă dați seama ce s-ar întâmpla, ce, ce contrareacție ar apărea, trebuie să existe certitudine juridică. De exemplu, glifosatul trebuie, dacă am cere, dacă ar exista o inițiativă sau dacă, dacă am, am interzice accesul la glifosat, imediat ar apărea o contrainițiativă. Deci am avut o inițiativă, da, trebuie scos în afara legii și alta, da, trebuie păstrat încă și autorizat 20 de ani. Deci, fiecare membru al Consiliului, stat membru, fiecare cetățean uh, poate să participe, să pună astfel în uh, pericol funcționarea mecanismului. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, este un exemplu foarte bun, un exemplu avem și un exemplu din Finlanda privind căsătoria persoanelor homosexuale. Deci există diverse exemple din diverse state membre. Are cuvântul acum domnul Schöpflin pentru a pune o întrebare sau faci, pentru a face un comentariu. Thank you, Chair. It'll be an inter- mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, celor trei uh, vorbitori pentru contribuțiile lor Um, Kinga, întotdeauna ai ascultat uh, părerea noastră. Într-adevăr, aș dori să-i mulțumesc domnului uh, Bogat pentru că a venit alături de noi. Sigur uh, că puteți face ori, față oricărei atmosfere uh, ostile. Eu nu voi trece prin uh, tot ceea ce am auzit astăzi, însă aș dori să fac câteva comentarii cu privire la câteva aspecte care au fost menționate. După cum bine știți, Justiția trebuie uh, să fie corectă. De aceea, uh, în discuție a apărut mereu acest organ independent care verifică admisibilitatea. Pe de altă parte, prezumția. E bine, acesta poate să fie un punct pe care să îl preluați, pentru că, dacă nu se poate altfel, măcar informal. există o prezumție culturală mai degrabă decât una juridică care prevalează acum. Dacă este să vă gândiți la toate criteriile pe care le aplicați. Și apoi aș vrea să mă refer și la transparența finanțării. Um, oamenii contribuie cu 50 de eurocenți. Bun, așa ceva nu vă va aduce prea departe. Poate că în felul acesta putem să facem o paralelă cu a obține jumătate de semnătură, dacă am spune că o semnătură este echivalentul a unui euro. Deci, există sume de bani mari care sunt necesare și trebuie să fie foarte bine cunoscută sursa acestora. Trebuie să se știe de unde provin. Dacă uh, vor duce la o inițiativă de succes și dacă dorim ca acesta să fie un instrument democratic. În fine, am făcut un apel la domnul Timmermans spunându-i că uh, ar fi bine să fie generos atunci când interpretează lucrurile. Legea poate fi interpretată într-un mod restrictiv, mai puțin restrictiv, mai generos, iar impresia mea este că în trecut Comisia a fost mai puțin generoasă decât uh, ar fi fost cazul. Președinte, mulțumesc. Și acum observ că avem un grup de vizitatori de la Abruzzo, din Italia, care ni s-a alăturat uh, pentru ceva vreme. Aceasta este o audiere publică. Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi. Vă dorim toate cele bune. Uh, fie că uh, rămâneți la Bruxelles, fie că continuați călătoria dumneavoastră către Italia. Vă mulțumim pentru prezență și să vă bucurați de șederea dumneavoastră aici. Iarec, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voiam să mă refer la ceea ce s-a spus uh, în discuție. Cum putem să ne asigurăm că inițiativa cetățenească nu este uh, capturată de anumite interese speciale sau uh, de țări uh, precum Rusia, pentru că Știm că este nevoie de uh, finanțare substanțială pentru a uh, ajunge la rezultate și cred că transparența este foarte importantă și trebuie să ne asigurăm că există. Trebuie să fim vigilenți pentru a vedea tot ce se întâmplă în jurul uh, inițiativei cetățenești. De asemenea, campaniile de conștientizare publică și acestea sunt foarte importante. Trebuie organizate campanii cu privire la succesul uh, inițiativelor cetățenești. Sigur că a fost și o dezbatere la plenară pe acest subiect, dar mă întreb, este suficient pentru a crește conștientizarea în rândul opiniei publice? Pentru că, sigur că există organizații uh, civile, sociale, care se ocupă de astfel de aspecte, însă Cred că acest fenomen trebuie să devină mai vizibil cetățenilor uh, de pe stradă, cetățenilor obișnuiți. În felul acesta, instrumentul ar fi și unul mai eficient. Și mă întreb, putem oare să facem mai mult? E o întrebare pe care o adresez tuturor. Eu nu am un răspuns, dar poate mi-l poate oferi cineva. E foarte bine să aruncăm întrebări în sală pentru a uh, afla răspunsuri. Mai dorește cineva să adreseze vreo întrebare înainte de a reveni la uh, vorbitori? Doamna Miții, vă rog. <coughs> I'd like to um, address the, the representative. Aș dori să mă adresez uh, reprezentantului Biroului Avocatului Poporului, ombudsmanului. Comisia s-a referit asemenea la acest lucru, dar, mă rog, asta este mai puțin important. Multe părți implicate au indicat faptul că ombudsmanul ar putea să fie organul corect, independent, care să evalueze uh, admisibilitatea. Și mă întreb care este părerea biroului ombudsmanului cu privire la acest lucru. Poate ne împărtășește opinia sa. Și dacă da sau nu, există vreo implicare concretă în procedura privind uh, inițiativa cetățenească. Ombudsmanul a oferit uh, multe sugestii și recomandări în uh, prezentarea sa. Așa să știu dacă Comisia a neglijat uh, ceva dintre recomandări, aspect pe care îl considerați esențial? Președinta, mulțumesc. Mă întorc acum la uh, vorbitori, la invitații noștri, pe care îi rog să răspundă. Foarte pe scurt, cu privire la întrebarea cu privire la răpirea uh, inițiativei cetățenești, acest hijacking. Ei bine, aceasta este o întrebare care apare frecvent uh, și la comisia noastră atunci când vorbim cu membrii noștri care nu sunt atât de implicați în uh, instrumentul în sine. Nu cred că vă dezvolui vreun secret aici, spunându-vă că um, instituția noastră uh, este compusă din uh, membri care vin din zona businessului, din uh, sindicate și din organizații civile. Și uh, sunt oameni care sunt implicați, uh, chiar și de partea uh, angajatorilor, care spun că atunci când doresc să uh, beneficieze de o influență de partea uh, de business, uh, este mult mai simplu să meargă direct la Comisie, la Parlament și să facă lobby direct decât să încerce să organizeze o inițiativă cetățenească europeană, care este un proces mult mai complicat și poate mai scump. Deci așa vede uh, lumea afacerilor acest demers. În ceea ce privește conștientizarea, e bine, tot ceea ce ați spus am făcut. Noi încercăm să ajungem la cât mai multe lume, nu numai la organizatori care sunt deja implicați prin colectarea de semnături, ci încercăm să ajungem și la uh, cetățeanul uh, obișnuit care are nevoie de informații pentru a ști cum merg lucrurile în ceea ce privește inițiativa cetățenească. Dar sunt încât să poate deschiși uh, pentru a îmbunătăți cooperarea pe această direcție. În ceea ce privește ceea ce a spus domnul Șepflin, sunt de acord că justiția trebuie privită ca fiind uh, făcută cum trebuie, dar uh, și sigur că trebuie să fie și făcută cum trebuie. Pentru comisie uh, și uh, pentru colegul meu de la biroul ombudsmanului va fi dificil de duplicat deciziile comisiei, așadar fiți atenți, dacă transferați responsabilitatea către o altă instituție, s-ar putea să pierdeți anumite uh, competențe importante, pentru că um, cred că demersul nostru a dus la rezultate bune, cum ar fi înregistrarea parțială, de exemplu. Deci, uh, imparțialitatea și răspunsul echilibrat trebuie să, fie, să se regăsească în uh, proiectul final. În ceea ce privește prezumția... Presumption, sorry, presumption, assumption, sorry, presumption, indeed. Um, again, I think, uh, uh and, and we will... În ceea ce privește această prezumție ce poate fi contestată, uh, este o cale ce ar putea fi urmată. Poate însă că ar putea să ducă la ceva ce uh, nici măcar Parlamentul nu-și dorește în ceea ce privește echilibrul instituțional. Iar în ceea ce privește transparența finanțării, uh, Trebuie să ne gândim la mai multe aspecte. Sigur că uh, dorim ca cât mai multe astfel de inițiative să aibă succes. Și uh, statele membre trebuie să verifice uh, fiecare declarație individuală de finanțare. Dar odată ce nu există probe clare sau nici măcar niciun fel de probe în acest sens, uh, sigur că acesta este un aspect problematic. Este nevoie de prevederi, regulamente mai clare, însă cu ceea ce avem în acest moment uh, se pare că lucrurile funcționează. Dacă ar apărea probleme, dacă am uh, fi informați uh, cu privire la probleme, sigur că în uh, limita competențelor noastre am analizat lucrurile și ne-am transferat competențele către autoritățile naționale responsabile, dacă ar fi cazul. Așadar, este o abordare, dar nu este uh, definită mai mult, pentru că nu noi deținem această competență, ci autoritățile naționale. Și este prevăzută o astfel de obligație de informare în proiectul de raport. Așadar, noi considerăm că aceasta este o cale proporțională intenționată de a aborda lucrurile fără a împovăra suplimentar uh, demersul și uh, fără a împiedica succesul. Interpretând la modul general legea, recunosc că în ultimii trei ani M-am ocupat de aceste uh, inițiative cetățenești, 16 din 17 din cele tratate au fost înregistrate și uh, cred că în ultima vreme am fost generoși în interpretarea uh, legislației. Parlamentul, în mod evident, prin sugestiile pe care le-a făcut, uh, dorește uh, să fim implicați mai puternic și, bineînțeles, să ne asumăm și responsabilitatea uh, Campaniile de uh, conștientizare în rândul opiniei publice sigur că sunt importante și trebuie uh, consolidate. Noi colaborăm cu colegii noștri și cu cei de la Comitetul Regiunilor uh, și uh, cu cei de la EECC și încercăm să ne îmbunătățim cooperarea, astfel încât aceste campanii să se desfășoare tot mai bine. Sperăm ca până în 2020 uh, să avem rezultate pozitive și să uh, avem campanii țintite în fiecare stat membru și în cele care dețin președinția și în următorii trei ani încercăm într-adevăr să ajungem la 27 de state în care să fie desfășurate astfel de campanii. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări, doamnă Miți, și mulțumesc de asemenea și întrebărilor adresate de antevorbitori, uh, de doamna Spinelli, de exemplu. Ombudsmanul uh, și rolul său în cadrul acestei proceduri. Acesta este un subiect care a fost uh, discutat destul de frecvent și înțeleg că la biroul nostru suntem precauți în ceea ce privește această direcție. Uh, sigur că noi suntem un, o instituție independentă, apolitică. Ombudsmanul în sine ar spune, suntem uh, un organism apolitic, dar ne găsim într-un spațiu politic, dar suntem într-adevăr o instituție independentă. Suntem o instituție care are un mandat foarte clar și anume să trateze plângerile care ajung la el. Așa încât, dacă ni se va conferi un rol de exemplu, de a verifica admisibilitatea inițiativelor și dacă o astfel de inițiativă mai târziu ar înainta o plângere către biroul nostru, s-ar putea ajunge la anumite conflicte de interes. Și de aceea, um, noi sugerăm că ar fi bine să se evite așa ceva. În ceea ce privește uh, transparența financiară a inițiativelor, acest lucru este foarte important pentru noi și atunci când au existat consultări publice am transmis un mesaj cât se poate de clar anul trecut în acest sens. Nu am uh, observat până acum însă probleme în ceea ce privește finanțarea inițiativelor cetățenești și de aceea nu considerăm că ar trebui să facem ceva în plus. Însă, poate că este interesant dacă Comisia se inspiră din modul în care uh, este gestionat în prezent uh, registrul de transparență, pentru că au loc anumite verificări la fața locului, verificări inopinate și, de asemenea, un follow-up al uh, banilor. Au existat cazuri, cazuri numeroase, care poate că nu ar fi fost uh, identificate ca atare dacă nu ar fi existat aceste sisteme de alertă de care dispunem. Deci, sunt lucruri la care merită să ne gândim. Într-adevăr, uh, declarațiile sunt organizate uh, public și dacă ofer oamenilor un mecanism uh, de acces, atunci uh, sigur că ar putea să crească și conștientizarea. Președinte, mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor participanților. Au fost uh, trei ore interesante de dezbatere care au ajuns la sfârșit. Și doresc să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Doresc să vă mulțumesc pentru faptul că ați fost atât de rezistenți și a stat uh, cap-coadă alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ați venit de vreme și ați rămas până la sfârșit, ceea ce ne dovedește că este un subiect de mare interes care uh, stârnește interesul multor membri și, de asemenea, al cetățenilor. Și noi suntem aici în serviciul cetățenilor și nu pentru a îi conduce. Trebuie să reținem și să ne amintim mereu acest lucru atunci când ne exercităm mandatul. De asemenea, doresc să vă mulțumesc și aș vrea să vă spun că dacă este voință politică, întotdeauna există o rezolvare. Vă mulțumesc foarte mult și uh, vă rog să uh, vă bucurați de această seară în continuare. Dragi colegi, pe dumneavoastră vă rog să mai rămâneți în sală pentru că noi ne vom continua ședința. Mr. Borgert also. The same goes for you, Mr. Borgert. We need you even uh, in the next point on the agenda. Okay, Jarek, are you ready to go? How was it that... Gata toată lumea? După cum spunea domnul președinte Obama, v-ați făcut plinul pentru a putea începe? Acum vom uh, vorbi despre avizul privind inițiativa cetățenească europeană. Domnule Valesa, sunteți uh, raportor și dacă aveți câteva puncte pe care doriți să le subliniați, vă rog să faceți acest lucru, dar cred că toată lumea știe care este direcția pe care dorim să ne îndreptăm. Uh, raportorul. Cred că am uh, subliniat tot ceea ce era de subliniat uh, mai devreme și cred că mergem uh, pe aceeași direcție, suntem pe aceeași lungime de undă. Dar permiteți să vă spun câteva cuvinte cu privire la acest aviz. Atunci când am fost numit raportor, mai multe grupuri și-au exprimat dorința de a vedea o cooperare mai strânsă și o implicare mai timpurie pe marginea acestui dosar. Ceea ce am și făcut pentru că am dorit să beneficiez de contribuții timpurii din partea tuturor grupurilor politice. A existat un prim schimb de opinii cu privire la acest uh, dosar în ianuarie, ceea ce nu e neapărat normal în cazul unui aviz, dar pentru a demonstra că dorim să fim uh, cooperați și implicați de vreme, am făcut acest lucru. Ținând cont de acest lucru, am uh, dorit să primesc uh, informații și sugestii de la toți colegii, ținând cont de deadline-ul uh, 1 martie, care este prevăzut pentru amendamente. Vă amintesc că această revizuire a regulamentului, respectiv a um, cadrului juridic privind uh, regulamentul privind inițiativa cetățenească europeană are obiectivul principal de a o face mai accesibilă. Și, într-adevăr, este un moment oportun pentru ca comisia noastră să vină cu contribuția sa în acest sens e pentru a uh, îmbunătăți propunerea comisiei. Sper că reușim să îmbunătățim cu adevărat acest text legislativ. Pe 31 ianuarie am avut o întâlnire de natură tehnică, a participat uh, Comisia AFCO și Comisia noastră și uh, Scopul acesteia a fost să clarificăm o dată în plus aspectele practice și tehnice uh, din propunerea comisiei. Se așteaptă rezultatele unui follow-up și acestea vor fi transmise raportorilor din umbră odată ce vor fi disponibile. Consider că acest regulament uh, privind uh, inițiativa cetățenească este o ocazie bună de a ne reconsolida rolul nostru ca Parlament European în uh, o democrație participativă. Și cred că este o cale bună de a face acest lucru. În primul proiect de aviz am încercat să găsesc un teren comun pentru pozițiile uh, exprimate cu privire la inițiativa cetățenească europeană. Și în acest sens, uh, audierea publică pe acest subiect uh, organizată de Parlament, aceasta este o zonă exclusivă de competență a uh, comisiei noastre, a fost un lucru important. Trebuie să ne asigurăm că în continuare putem să controlăm lucrurile și că uh, frâiele sunt în mâinile noastre. Iar uh, orientarea din partea ombudsmanului uh, este foarte importantă de asemenea sugestia privind uh, implicarea părților uh, interesate și o astfel de propunere, sigur că noi putem să o susținem. Cu cât suntem mai inclusivi, cu atât uh, sunt mai reușite audierile. Cu toate că trebuie să spun un lucru. Haideți să analizăm și să privim și audierea de astăzi. Dacă este să vă excludem pe dumneavoastră, doamnă președinte, și uh, vreo doi alți uh, raportori, foarte puțini membri din comisia noastră au participat și este o audiere comună a două comisii și a fost o audiere foarte interesantă și informativă. Cu toate acestea au participat vreo șapte membri, cel mult. Asta când erau uh, prezenți uh, cu toții. Nu prea îmi place acest lucru și aș vrea să abordăm acest subiect la reuniunea coordonatorilor de mâine. Pentru că majoritatea audierilor pe care le organizăm sunt foarte interesante și totuși participă doar câțiva uh, membri nici nu prea are sens să le mai organizăm dacă rata de participare este așa scăzută. m-am concentrat uh, atunci când am pregătit avizul pe câteva uh, prevederi din propunere. Articolul 4 referitor la informarea și asistența oferită organizațiilor, organizatorilor uh, de inițiative și articolul 6 referitor la înregistrare. După cum uh, ați observat, propunerea comisiei a fost cuprinzătoare și a acoperit și sugestiile care au fost făcute în avizul nostru mai devreme. Ne-am concentrat mai puternic pe acele zone unde puteau fi obținute în continuare îmbunătățiri substanțiale. După cum am spus și mai devreme, Comisia Europeană și propunerea acesteia este inclusivă și cred că mai putem să contribuim pentru a o mai îmbunătăți puțin, pentru că acesta este un instrument important. După ce vom primi toate amendamentele, uh, le vom analiza și aștept cu nerăbdare să ne întâlnim cu raportorii din umbră în martie. Să vă prezint și calendarul. Astăzi avem examinarea uh, proiectului de aviz. 1 martie este deadline pentru înaintarea amendamentelor, ora 3 după amiaza. Votul la comisia noastră va avea loc pe 24 aprilie și sunt sigur că vom fi pe aceeași lungime de undă. Pentru că cred că cu toții înțelegem cât de important este acest mecanism și odată ce vom avea toate amendamentele, vom putea să colaborăm pentru a ajunge la o propunere excelentă. Vă mulțumesc! Președinta, mulțumesc! Iaret, Madlene! Thank you very... Vă mulțumesc! Vreau să spun și eu că sunt multe lucruri pe care le sprijin în propunerea comisiei, mai ales, așa cum s-a spus, faptul că era nevoie de această reformă de mult timp și sunt de acord că a venit momentul să o facem. De asemenea, trebuie să îmbunătățim dispozițiile cu privire la grupurile de organizatori și să clarificăm tot ceea ce ține de răspunderea coordonatorilor și crearea unei entități uh, juridice Salut și faptul că organizatorii vor putea profita de pe urma acestei platforme <clears throat> online și de, uh, vor putea folosi puncte de contact și comisia se va ocupa de traduceri. Multe lucruri uh, mi se pare a fi pozitive în propunerea comisiei. Totuși trebuie să-l felicit pe domnul Valesa pentru munca dumnealui pentru că uh, raportul dumnealui este o excelentă bază de discuții și cred că amendamentele noastre vor îmbunătăți raportul dumneavoastră pentru acest instrument care este deosebit de important pentru democrația participativă la care noi ținem atât de mult. Dar aș vrea câteva informații suplimentare. De exemplu, Ați vorbit despre sprijin offline și puncte de contact fizice pentru difuzarea informației și aceste servicii de consiliere pentru cetățeni. Vreau să înțeleg mai bine la ce vă gândiți. Trebuie să discutăm despre acest lucru. În ce privește depunerea de amendamente, i-am să uh, um, le depun pe subiecte care, după părerea mea, trebuie să fie uh, lămurite în textul comisiei. E vorba despre niște motive de îngrijorare care au fost menționate și în timpul audierii și care ar trebui incluse în amendamente. De exemplu, cetățeni care uh, nu sunt domiciliați în țara um, a cărei naționalitate o dețin au dreptul să semneze sau nu și pentru ce stat membru sunt contabilizate uh, semnăturile lor. Acestea nu trebuie să uh, fie eliminate. Comisia spune că va traduce inițiativa în toate limbile oficiale, dar acest lucru va reduce numărul de caractere și dacă reducem numărul de caractere, atunci când traduci dintr-o limbă în alta, numărul de caractere, chiar dacă este vorba despre exact de același lucru, uh, va crește sau, se va, uh, sau va scădea. Deci nu poți să aplici același număr de caractere pentru toate versiunile lingvistice. Mă întreb dacă și anexele vor putea să fie traduse, pentru că anexele sunt importante. Deși s-a lămurit puțin procedura în ce privește testul uh, acestui act uh, legislativ. Ce facem cu ceea ce în mod vădit uh, este um, în afara competențelor comisiei? Și ce acțiuni politice poate să întreprindă comisia? Și acest lucru ar trebui să fie analizat. Pentru că um, Putem să cerem și un aviz din partea Serviciului Juridic al Parlamentului în această privință. În plus, înregistrarea parțială trebuie să fie uh, făcută fără niciun fel de ambiguitate, să se explice de ce o anumită parte a inițiativei îndeplinește criteriile și poate să fie înregistrată și o altă parte nu. Și să se justifice foarte bine acest lucru. Mm, încă ceva? noile dispoziții trebuie să includă, în ce privește strângerea semnăturilor online, uh, o posibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Trebuie ca nimeni să nu fie exclus <clears throat> din cauza faptului că uh, are un handicap, uh, pentru că doar așa acest instrument poate să rămână unul important. Acestea sunt comentariile mele și ați primit un răspuns imediat din partea raportorului că vor putea să fie uh, incluse cu ușurință. Mulțumesc, Beatrice. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc frumos uh, raportorului, domnul Valesa, pentru că a făcut această muncă și sunt de acord uh, cu cele spuse despre propunerea Comisiei. Există modificări pozitive și care îmbunătățesc în mod semnificativ inițiativa cetățenească și vor permite îmbunătățirea democrației în Uniune și este cu atât mai uh, salutară îmbunătățirea în faza înregistrării, pentru că acesta este un obstacol major în această cursă cu obstacole pe care trebuie să o parcurgă o inițiativă cetățenească înainte de a putea fi uh, acceptată. Grupul ALDE uh, vrea să insiste asupra mai multor aspecte E vorba despre uh, vârsta minimă pentru a putea participa. Noi ne-am dorit ca această vârstă să fie de 17 ani, pentru că și tinerii trebuie să poată să se implice uh, și mi se pare de asemenea că este bine că la articolul 4 S-a vorbit despre asistența pe care o va acorda Comisia pentru transmiterea informațiilor, ceea ce presupune că cetățenii vor beneficia de mai mult sprijin ne place și ideea asistenței acordată prin platforma online și a punctelor de contact din statele membre și uh, organizarea unei conferințe uh, pe tema inițiativelor care au fost acceptate. Deci acestea sunt îmbunătățiri care trebuie evidențiate. Totuși, există și uh, lacune E o idee pe care am um, exprimat-o și când s-a făcut primul raport. E vorba despre folosirea uh, birourilor care există deja în statele membre <clears throat> sau um, a reprezentanțelor Comisiei și Parlamentului din statele membre. Deci nu trebuie să creăm niște puncte noi de contact. Deja avem aceste puncte. Există spații, există mijloace și Mm, chiar dacă noi avem uh, aici, în Parlamentul European, uh, putem să spunem că suntem ghișeul unic pentru democrația europeană, putem să constituim uh, ghișeul unic în fiecare stat membru, prin intermediul reprezentanței noastre. Avem, cum spuneam, resursele umane și putem să îmbunătățim disponibilitatea noastră. Da, dacă este nevoie de un buget, un mic buget suplimentar din partea Comisiei, pentru inițiativa cetățenească, foarte bine, dar haideți să vedem cum putem să rentabilizăm și să optimizăm uh, uh, resursele financiare pe care deja le avem la dispoziție. Mai sunt și alte aspecte pe care aș vrea să le evidențiem. Dacă vrem ca potențialul democratic al inițiativei cetățenești să fie uh, uh folosit la maxim, atunci să nu uităm că acest instrument trebuie să corespundă așteptărilor și uh, tocmai în uh, uh, faza de follow-up a inițiativelor acceptate uh, um, se află principalele uh, uh, carențe. Cetățenii trebuie să fie mai bine informați. Această inițiativă poate să joace un rol strategic și apropo de această conferință de follow-up, eu cred că ar trebui aici să invităm pe principalii organizatori de inițiative cetățenești. Și trebuie să ne asigurăm că toată munca desfășurată pentru ca o anumită inițiativă să fie încununată de succes, să fie prezentată în mod echilibrat. Aș vrea să vă mai amintesc două lucruri din punctul de vedere al grupului ALDE ar fi interesant să ne gândim la posibilitatea ca aceste inițiative care au avut succes să fie uh, pe ordinea de zi a plenarei, să fie dezbătute în plenară. Și de asemenea uh, să invităm uh, uh și comisia la această dezbatere, pentru că noi suntem locul democrației europene. Dar uh, dacă există un loc unde putem să discutăm despre aceste inițiative, acesta este totuși Parlamentul. Se poate discuta și la Comisie și la Consiliu, dar plenul Parlamentului European este locul unde locuiesc și democrația europeană, unde, unde se întrunesc reprezentanții democratici ai cetățenilor europeni. În sfârșit, vreau să amintesc, apropo de faza de înregistrare, trebuie să se Uh, uh, țină cont de ce a spus uh, Curtea de Justiție anul trecut. Comisia trebuie să fie mult mai explicită atunci când dă motivele pentru care nu a acceptat o inițiativă. Și vreau să reînnoiesc mulțumirile noastre pentru faptul că sunteți disponibili și să sperăm că vom putea îmbunătăți acest instrument. Eleonora? Eleonora. Si, grație. Mulțumesc. <coughs> Și eu aș dori să adresez mulțumiri colegului uh, pentru propunerea sa de raport uh, în legătură cu acest uh, instrument extrem de important. Am, am abordat și am înțeles um, faptul că este imposibil să ne asigurăm că Comisia uh, va face o propunere legislativă după mm, o inițiativă cetățenească de succes. E păcat. Dar nu avem multă marjă de manevră pentru a îmbunătăți uh, legislația din acest punct de vedere acum. Dar uh, M-a interesat foarte mult propunerea acelei de al doamnei Eliza Lironi, care spunea că, pe baza, conform articolului 11, un act juridic, act legal, uh, propunere juridică, poate să fie legislativă sau nelegislativă. Putea, poate e interesant să explorăm uh, mai bine ce marge ar fi din acest punct de vedere, să facem în așa fel încât Parlamentul să ceară, nu neapărat, comisiei nu neapărat să legifereze, dar să facă ceva obligatoriu, să pregătească un aviz, o comunicare, ceva. Um, mi se pare interesantă această abordare. Eu cred că trebuie să ne concentrăm pe trei aspecte pe care le voi prezenta acum. Întâi, consolidarea dispozițiilor privind uh, înregistrarea inițiativelor cetățenești pentru ca evaluarea să fie obiectivă și transparentă. Am vorbit mult la această audiere despre acest lucru. Am, uh, propunerile ombudsmanului și ale altor instituții au fost clare. Uh, cred că rolul trebuie să fie al comisiei, însă să se introducă îmbunătățiri în sistem, de exemplu, ar putea exista uh, un consilier sau o persoană care să facă un audit uh, pe modelul a ceea ce există azi deja în, dreptul concurenței. Deci să se facă o astfel de um, evaluare, deci să fie o persoană imparțială care să garanteze transparența uh, și respectarea uh, regimului aplicabil agenților Uniunii Europene. Deci, uh, lipsa de conflicte de interese, bineînțeles. Repet, în al doilea rând, intenția noastră de a face în așa fel încât inițiativa cetățenilor să poată să ducă și la modificarea tratatelor, conform articolului 48 din Tratatul Uniunii Europene. Uh, cu siguranță vom depune amendamente și în legătură cu acest lucru. Și un, o ultimă observație se referă la audierile publice, care din punctul meu de vedere, trebuie să se organizeze de către Parlament, bineînțeles, uh, cu contribuția Comisiei și altor actori uh, și alte instituții și organe ale Uniunii Europene. Eventual, uh, s-ar putea fi invitate și invitați reprezentanței parlamentelor naționale, uh, care deseori sunt absenți în promovarea sau exprimarea pozițiilor clare în legătură cu inițiativele de succes ale cetățenilor. După mine, ar putea să fie audieri publice și după avizul final al Comisiei Europene chiar după o perioadă de timp pentru a vedea dacă uh, reacția Comisiei Europene la o inițiativă este considerată suficientă să se vadă ce s-a făcut și dacă nu s-a făcut nimic, să se știe de ce. În fine, la aceste audieri abordarea trebuie să pună accentul pe interesul comun, interesul public. Acesta trebuie să fie singura perspectivă, nu trebuie să fie reprezentate entități private. Pentru că doar astfel se poate apăra interesul public în, uh, în fața intereselor uh, unor firme. Mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce ați făcut. Mrs. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Velena. Mulțumesc. În primul rând doresc să vă transmit scuzele doamnei Cuneva care nu poate fi prezentă. Uh, dânsa este raportor din partea grupului meu uh, pentru, pe acest dosar. Doresc să mulțumesc domnului Valesa pentru propunerile sale de amendamente. Nu trebuie să uităm că um, ceea ce a fost considerat un prim pas important în democratizarea Uniunii Europene după Tratatul de la Lisabona, inițiativa cetățenilor a fost uh, mai repede durere de cap pentru cei care au promovat-o decât uh, altceva. Uh, și așa cum s-a spus de mai multe ori în această comisie, au fost multe probleme pentru a um, se valida semnăsurile, nu a existat suficientă comunicare în legătură cu inițiativele, nu a fost disponibilă asistență juridică și Reacțiile Comisiei Europene de multe ori au, fost, uh, au dus la dezamăgiri, uh, cum ar fi în cazul inițiativei pentru dreptul la apă. Uh, și Comisia, deci, nu a reacționat corespunzător și de altfel s-a făcut și o anchetă din oficiu în legătură cu problema celor uh, uh, care au promovat uh, inițiativa. Acum avem posibilitatea să îmbunătățim, să învățăm din greșelile trecutului, să îmbunătățim inițiativa pentru a fi o adevărat un instrument de participare a cetățenilor. Um, trebuie să se garanteze uh, organizarea de audieri publice, uh, să se comunice în legătură cu aceasta, să se ofere asistență juridică celor care uh, promovează inițiativele și um, și să se ofere asistență celor care participă la aceste uh, inițiative, nu doar online, și să se explice motivele respingerii unor inițiative, dacă acestea sunt respinse. Trebuie să se vadă care sunt motivele justificate pentru care se respingă se, se resping uh, um, aceste uh, inițiative. Astfel se pot îmbunătăți, se poate îmbunătăți procesul și sperăm să o facem cu adevărat uh, cu avizul nostru și în poziția generală a Parlamentului. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Înainte de a, dat, de a da cuvântul domnului Bogart, Aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de noi aproape toată ziua și sper că nu a fost uh, un climat prea ostil și prea dificil pentru dumneavoastră. Sper că mai, vă veți mai veni și altă dată cu zâmbetul pe buze. Cu siguranță voi reveni doar pentru că e, e treaba mea și chiar sunt compensat, sunt plătit pentru asta. Nu, nu a fost dureros. Cred că am abordat majoritatea problemelor într-un fel sau altul. Un lucru la care doream să, um, să reacționez a fost că am extins numărul de caractere de la 800 la 1100. Motivul pentru care limităm numărul de caractere este faptul că trebuie să intre pe o pagină și să permită ca și semnăturile să fie pe o pagină, uh, dar uh, există un limit de spațiu și pentru că trebuie să fie o declarație prin protecția datelor și așa mai departe. Deci uh, trebuie să fie ușor de citit, nu doar pe internet, dar și pe hârtie. și vă putem da mai multe detalii, nicio problemă putem uh, să avem o discuție tehnică pentru a vă da mai multe elemente ca să înțelegeți exact ce propunem. Dacă trebuie să fim mai generoși, e posibil și asta, dar există un impact la nivel operațional asupra formatului și am dori Da, uh, să, problema este cu, cât uh, e fontul mai mic, cu atât uh, e mai greu de citit documentul imprimat. Și de multe ori cei care nu au acces la text online sunt cei care au nevoie de um, versiunea imprimată. Trebuie ca lumea să înțeleagă ce înseamnă nu este prerogativa Comisiei. Dacă cineva are o soluție pentru a extinde, pentru a fi la fel de eficientă ca și um, deci, dacă Comisia are o obligație pe care n-am înțeles-o noi bine, dacă există o posibilitate de apel, dar până la urmă este foarte greu de definit exact ce este prerogativa uh, Uh, pentru că se pot pune în tot felul de, pot fi abordate tot felul de probleme prin inițiativele cetățenilor și dacă definim prea strânsă această posibilitate de a acționa, mm, cred că curtea ar risca să reacționeze. Uh, actele pregătitoare nu sunt neapărat incluse, de un, deci uneori suntem mai stricți decât am dori. Trebuie să fim foarte atenți că atunci când avem intenții bune, chiar dacă avem intenții bune, să nu limităm accidental și mai mult domeniul de aplicare și parțial înseamnă a fi o parte și în practică comisia a, a fost generoasă în a defini ce înseamnă a fi o parte sau a reacționa parțial. Dacă luăm decizia de a excluse, de a exclude anumite elemente și de a include altele, într-adevăr există uh, posibilitatea să se contesteze ceea ce am făcut în, altă, în alt caz. Dar curtea prin jurisprudența sa uh, clarifică lucrurile ulterior. Deci, dorim îmbunătățiri, dar evaluarea juridică trebuie să fie foarte atentă. Meritul juridic, dacă nu, riscă să apară limit, o limitare, nu o extindere sau o clarificare. Deci, aceasta este o preocupare a noastră. Am vorbit deja despre acțiunile în Parlament, bineînțeles dumneavoastră hotărâți, dar în calitate de cetățen eh, văd că unele lucruri ar fi utile, cum ar fi audiere ulterioară și mm, orice care poate să păstreze subiectul eh, la ordinea zilei. Bineînțeles, ar fi lucruri interesante și pentru cetățenii care au sprijinit uh, inițiativa. Asta pot să spun uh, fără a intra prea mult în uh, ceva ce nu este de competența mea. Yes, there was one point on the on the on whether or not to have a... um, a fost o întrebare dacă să existe un ofițer uh, de audit sau nu. Evaluarea noastră este că s-ar adăuga rolul suplimentare am, m-am ocupat de, de, de concurență, de deci știu ce face un ofițer de audit, dar are un rol limitat în sprijinul uh, medierii. Nu are o poziție uh, juridică clară pentru că totuși uh, ține de comisie. Deci cred că ar complica sistemul de funcții administrative, în, în, în timp ce noi încercăm să facem sistemul mai puțin complex și astfel cred că nu am uh, facilitat lucrurile. Până la urmă tot Curtea de Justiție poate să uh, tragă Comisia la răspundere. Deci, practic, am avea serviciul juridic, ofițerul de audit și încă cineva care ar verifica. Deci, perioada de două luni pe care avem momentul de față este uneori scurtă. Pentru că evaluarea juridică, dacă ceva corespunde sau nu, deseori să spun o serie de lucruri care nu sunt evidente, sunt, se fac ce schimb de, de interpretări între evaluări și când pui trei uh, uh, juriști cu o problemă, să discute o problemă, găsesc patru soluții. Deci noi avem un serviciu juridic care are un rol instituțional și sectorial, discută dacă e admisibilă sau nu inițiativa, apoi verifică și colegiul comisarilor, dacă are un sens. Dar din perspectivă juridică, dacă ne limităm la asta, care este principala problemă, acest pas a fost introdus în eh, regulamentul actual din motive clare. Dacă încerci să lucrezi la inițiativă ca organizator, măcar să existe admisibilitate la sfârșit. Deci așa, da, am făcut. Dar cu cât complicăm problema, Așa cum am spus, uh, anumite lucruri s-au fost refuzate. Deci, uh, de când am adoptat și uh, registrarea parțială, am îmbunătățit procesul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Iarec, dorești să adaugi ceva? Well, I don't need to stress uh, Aș dori să subliniez încă o dată cât de importantă este inițiativa europeană cetățenească pentru comisia noastră. Chiar și cu legislația actuală, noi putem să ne aducem contribuția la uh, legislație. Așadar, voi uh, mă voi referi la uh, aspectele pe care le-ați menționat astăzi, toate ce le voi avea uh, sub formă de amendamente. Uh, punctele uh, de contact fizice. Aș vrea să mă refer la acestea. E bine, în prezent există în continuare persoane care nu au un smartphone sau nu folosesc internetul. Așadar, este important ca pentru aceste persoane să existe puncte de contact fizice. În biroul are Comisia Europene. Ideea este ca birourile noastre ale deputaților europeni să se transforme de asemenea în uh, puncte de contact. Sigur că nu putem să forțăm, să forțăm deputații să transforme birourile lor în astfel de puncte de contact. Însă, pe bază de voluntariat, putem să încurajăm să um, aibă pachete de informații suplimentare pe care să le ofere celor care sunt interesați de inițiativele cetățenești. Este sigur un punct asupra căruia putem să reflectăm, pot fi înaintate amendamente, dar ar fi bine să încurajăm deputații noștri să devină punct de contact fizic pe această direcție. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Știu că ne întâlnim uh, și suntem pe aceeași frecvență cu privire la majoritatea aspectelor și cred că vom putea să obținem un aviz și un text al avizului cu care să fim cu toții de acord. Președinta, uh, mare atenție, ar putea să transformăm biroul dumneavoastră în uh, punct de contact fizic, poate chiar punct unic de contact. Președinta, Astăzi am uh, examinat acest proiect de aviz. Deadline-ul pentru amendamente este 1 martie, 3 uh, după amiaza. Vom vota la comisie în reuniunea din 24 aprilie și la AFCO votul va avea loc pe 24 mai. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile uh, din această după amiază. Ne revedem mâine cu coordonatorii la ora 9 și cu restul uh, deputaților la 10.30. Vă mulțumesc!